Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor. Bună ziua. May I ask you to be seated. Welcome uh, to... Mă rog să luați loc. Bun venit la audierea Comisiei uh, pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European, audiere privind procedurile administrative în Uniunea Europeană și în Statele Unite ale Americii. Vreau să îi salut pe toți cei prezenți. Să îi salut și pe cei din Statele Unite. Avem o videoconferință sau sper că vom avea o videoconferință cu uh, reprezentanți din Statele Unite. Aș dori să-i dau cuvântul doamnei raportor, doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că încă se mai pregătesc oamenii să-și ia locurile, dar vreau și eu, ca și domnul președinte, să salut uh, distinși invitați. Eu sunt raportor pentru uh, dezvoltarea dreptului Uniunii în materie administrativă Discuția noastră de astăzi va fi pe marginea procedurilor administrative în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Așadar, o comparație foarte interesantă, foarte relevantă, din care să percepem discrepanțele principale, dar poate și asemănările. Unul dintre motivele pentru care trebuie să înțelegem, există multe motive pentru care trebuie să înțelegem acest domeniu mai bine. În primul rând, Statele Unite și Uniunea Europeană uh, își um, strâng din ce în ce mai mult relațiile transatlantice, iar Uniunea Europeană și uh, Statele Unite, după cum știm și urmărim uh, cu atenție, negociază în acest moment TTIP-ul. Este vorba de un dosar care primește multe uh, dosare, um, un dosar de foarte mare interes pentru Parlament. Este examinat în 12 comisii chiar. Um, este vorba de o armonizare a măsurilor um, um, și a procedurilor și chiar a procedurilor administrative. Bun, acum nu este locul potrivit să discutăm TTIP-ul în sine, însă cred că acesta, această prezentare are un uh, impact asupra TTIP-ului, pentru că trebuie să vedem cum uh, conturează instrumentele internaționale procedurile noastre administrative. Încă un lucru pe care trebuie să reținem este că putem să învățăm la rândul nostru de la Statele Unite. Dați-mi voie să menționez uh, celebrul, celebra lege privind uh, libertatea informării care s-a adoptat în Statele Unite mult mai devreme decât legislația omologă din Uniunea Europeană privind accesul public la documente. Am primit un mandat Uh, să redactez un um, um, raport um, în ceea ce privește procedura dreptului administrativ al Uniunii Europene, asta în colaborare cu membrii din alte grupuri politice. Avem deja o muncă de context uh, foarte extinsă, realizată de universitari și de multe institute de cercetare. Menționez raportul domnului Berlinghe din uh, legislatura anterioară, de asemenea diferitele Uh, eforturi de la nivelul Uniunii Europene de a implementa un drept administrativ corespunzător al Uniunii. Obiectivul nostru în acest exercițiu de elaborare uh, a unei uh, propuneri privind dreptul administrativ ar fi să includem practicile cele mai bune și sunt convinsă că putem să învățăm ceva și de la Statele Unite în acest domeniu. Încă o dată, bun venit și să sperăm că videolinkul nostru cu Statele Unite poate să funcționeze. Începem așadar. Înainte să îi ascultăm pe invitații noștri distinși, vreau să vă reamintesc că avem uh, constrângeri foarte stricte de timp. Bine, când spun că suntem foarte stricți, uh, înțelegi, nu? Deja suntem în întârziere dar vom încerca să respectăm cât se poate de mult uh, timpii de vorbire. Așadar, vă rog să vă încadrați în cele 15 minute acordate. Primul invitat este profesorul Matias Goldman de la Institutul Max Planck pentru uh, drept uh, public comparativ și pentru drept internațional. Aveți cuvântul. Thank you very much. Can you hear me? Mulțumesc foarte mult. Mă auziți bine? Domnule președinte, stimați delegați, îmi face o deosebită plăcere să vă vorbesc astăzi. Subiectul meu uh, nu se va referi la dreptul uh, din Statele Unite, ci la posibilul impact și la învățămintele de tras din uh, dreptul internațional pentru procedurile uh, Um, administrative europene și sper că acest uh, PowerPoint vă va permite să mă urmăriți mai bine. Așadar, um, vrem să vedem impactul dreptului internațional asupra codificării și asupra procedurii administrative europene. Ce norme se aplică la aceste proceduri în um, în domeniul uh, național și cel supranațional. Acum un secol, această întrebare a fi părut foarte ciudată, pentru că uh, um, dreptul internațional nu se referă decât la relațiile dintre state, dar acest lucru s-a schimbat semnificativ. Dreptul administrativ în acest moment se referă la multe chestiuni care um, depășesc um, jurisdicțiile naționale. Însă, acest lucru, bineînțeles că a avut efecte asupra procedurilor administrative interne în ansamblu există o pletoră întreagă de norme internaționale și de uh, jurisprudență care au efecte asupra uh, normelor și uh, proceselor administrative interne. Cum să facem o trecere în ansamblu a acestor um, uh, norme și um, asupra impactului lor? Pentru că o listă pur și simplu ar fi obositoare și plictisitoare, așa că m-am gândit să le prezint sub forma unor principii, pentru că asta fac în general juriștii atunci când vor să prezinte ceva într-o manieră succintă. Și cred că procedurile administrative ale Uniunii Europene ar putea să aibă de câștigat uh, uh, dacă s-ar concentra pe principii, pentru că principiile pot fi aplicate multor uh, cauze și multor materii. De aceea, am să încep prin a spune câteva cuvinte cu privire la natura și la formarea principiilor și apoi am să explic cinci principii internaționale pertinente care cred că au o pondere în ceea ce privește um, procedura administrativă europeană. Dați-mi voie să lămuresc uh, ce înțeleg eu prin principii. Nu uh, intenționez să vă plictisesc la moarte cu un curs cu privire la teoria juridică, așadar dați-mi voie să fiu scurt și să spun că există două tipuri de principii. Primul uh, Mm, prima categorie sunt principiile generale de drept, adică o abordare de jos în sus a principiilor. Și e vorba de principiile care se găsesc în ordinea juridică internă. Și este o bună uh, uh, manieră de a privi uh, dreptul statelor membre ale Uniunii și dreptul Statelor Unite când vorbim despre procedura administrativă. Dar nu acesta este subiectul meu de astăzi. Eu mă voi referi la cel al doilea tip de principii. Uh, cele care se referă la principiile dreptului internațional. Dar cum să ne referim la aceste principii? Păi trebuie să examinăm dacă există un tipar constant, permanent al normelor care să descrie comportamente comparabile pe uh, parcursul mai multor uh, domenii. Dacă găsim un tipar care să fie valabil în toate acestea, cred că putem să uh, spunem că avem ceea ce am putea numi un principiu și o, uh, o calificare juridică a acestuia ar putea să fie diferită de la un caz la altul. Iată acum uh, lista uh, cu, ce, cu cinci principii pe care aș dori să le uh, discutăm, uh, să le luăm pe rând. Mă, iar aceste principii le bazez pe rezoluția Parlamentului European cu privire la dreptul uh, procedural administrativ din 2013. Acesta uh, include 10 principii, dar de dragul uh, uh, de a fi succint, le-am uh, compilat, le-am reunit uh, uh, în cadrul a cinci. E vorba de proporționalitate, legitimitate, nediscriminare și așteptările legitime, echitatea unui proces, respectarea vieții private, transparență, informare și consultare. Pentru fiecare dintre aceste principii voi veni cu câteva informații, modul în care sunt reflectate ele în dreptul internațional și vă spun câteva cuvinte cu privire la statutul lor. Proporționalitatea desemnează o, un anumit mod de gândire, de judecată juridică, în care constă într-o echilibrare a unor interese divergente juridice. Asta este ceea ce fac instanțele când examinează restricțiile asupra drepturilor și altor uh, drepturi pare să fie un standard de fond, dar există și o parte procedurală a proporționalității pentru că e vorba de judecată până la urmă, adică e vorba de un proces, de aceea cred că are, își are locul și în dreptul procedural. Dar care să fie regulile um, internaționale aici. Păi există o gamă largă de norme care uh, cer uh, verificarea um, proporționalității um, și unele este aplicate de administrații cum ar fi cea din Uniunea Europeană. Un domeniu foarte larg este dreptul comercial, acordurile care fac parte din cadrul uh, juridic OMC Uh, în mod periodic um, um, um, fac, uh, supun uh, acordurile unor teste de proporționalitate. Și aici avem exemplul gatului, care face astfel de teste. La articolul 20, GAT oferă două standarde privind proporționalitatea. Unul este legat de necesitate și celălalt standard este un standard legat de instrumentul conex și uh, necesitatea este să fie un standard mai ridicat de proporționalitate, însă, în practică, diferența este foarte mică și foarte greu uh, de observat. De ce? Pentru că um, s-a uh, evidențiat că în um, șapoul uh, articolului 20 gatul implică o obligație de bună credință, ceea ce duce la standarde uniforme. Alte decizii din contextul OMC um, proceduralizează și mai mult um, um, procedurile care derivă din uh, testele de proporționalitate. De exemplu, standardele interne în anumite cauze pot fi considerate mai dacă, sunt, dacă este considerate mai înalte decât cele domestice, trebuie să fie supuse unor standarde internaționale. Dar să trecem acum la drepturile omului și legislația în acest moment. Există mm, uh, deja proporționalitate stabilită în aproape toate regimurile. La uh, CEDO, uh, proporționalitatea a fost stabilită ca un standard uh, pentru drepturile omului, chiar și în jurisdicțiile unde nu există o tradiție lungă în acest sens. Proporționalitatea reprezintă o bază bună în unele dintre drepturile prin ca, care sunt garantate prin Convenția Europeană privind drepturile omului, care uh, Uh, cere ca restricțiile, uh, ca anumite restricții să fie necesare pentru o societate democratică. Însă, jurisprudența curții a dus la o diluare a acestor dispoziții și în acest moment există un standard cât de cât uniform. Atunci, care ar fi rezultatul în ceea ce privește proporționalitatea? În ansamblu, aceasta este uh, foarte profund uh, implicată în dreptul uh, internațional ca un principiu de drept. Însă, prin, testele de proporționalitate nu sunt mereu uh, clare și pot să varieze de la un regim la altul. Se pot identifica două tendințe. Primul, uh, prima tendință este aceea a instanțelor de a-și armoniza testele de proporționalitate, indiferent de ce spun textele, și cel de-al doilea trădarea uh, la curent este acela um, ca instanțele să își păstreze niște um, standarde flexibile și o metodă de a face acest lucru este o procedurizare a um, standardelor. Însă e un lucru pe care trebuie să reținem. Nu poți să faci o disciplină, să impui disciplina instanțelor uh, pentru că e nevoie de o oarecare uh, flexibilitate. Să trec acum la Uh, legitimitate, la nediscriminare și la așteptările legitime. Aceste chestiuni sunt uh, legate cât de cât. Este vorba de interzicerea tratamentelor arbitrare. În ceea ce privește legiferarea și uh, caracterul legitim al alegerilor, e bine, în general, principiile trebuie să fie prescrise de drege. Unele dispoziții privind dreptul omului Uh, spun acest lucru în mod explicit și, um, de fapt, e un standard care a fost extins în ceea ce privește domeniul său de aplicare, lucru care merge, de fapt, și dincolo de problemele. omului. De exemplu, în dreptul internațional prin investițiile, tratamentul uh, echitabil um, de obicei implice, implică um, măsurile prevăzute în, în dreptul statelor implicate. În ceea ce privește Uh, discriminarea, există o fragmentare. Majoritatea regimurilor, uh, în general, se referă doar la drepturile din convenție. Există anumite uh, dispoziții specifice, de exemplu, în ceea ce privește Convenția Eliminării tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, însă acestea sunt foarte specifice și în acest sens cred că legislația Uniunii este deja foarte avansată, nu mai e nimic, nu sunt multe de îmbunătățit. Cât despre așteptările legitime, E bine, acestea reprezintă una dintre preocupările mari ale clauzelor de echitate din uh, tratatele bilaterale. Instanțele, în acest sens, uh, au probleme legate de formularea clauzelor. Încearcă să ajungă la standarde comune, însă standardul, pe urmă, este destul de vag. Pe scurt, încălcări, încălcările legate de uh, de mm, așteptări legitime înseamnă schimbările de politică ale statului gazdă. La ce politici ne, ne putem aștepta? Unii spun că e mai degrabă o chestiune de proporționalitate, alții spun că guvernele trebuie să mm, uh, aibă reprezentări uh, specifice pe care să mm, își poată cineva baza încrederea ceea ce înseamnă să creeze un standard mai înalt care să lase o libertate de reglementare. Și asta aș dori să rețineți dumneavoastră. Să trec mai departe la um, echitate, echitatea, la procesul echitabil. Ne putem gândi la garanții abstracte la un, pentru un proces uh, echitabil și apoi drepturi concrete, de exemplu dreptul de a veni cu justificări sau de a fi audiat. Există o abordare generală a procesului. Acesta a fost recunoscută în jurisdicția um, Uh, Tribunalul Internațional privind uh, dreptul mării. Și se spune că echitatea trebuie să fie considerată un principiu general al dreptului internațional. Dacă încercăm să delimităm puțin lucrurile, vedem că, de fapt, există mai mult sprijin în dreptul internațional pentru obligația de a oferi uh, justificări și dreptul de a fi audiat, lucru care a fost uh, ancorat și în uh, drepturile omului, în legislația de moment și în dreptul comercial, de asemenea. Bun, scopurile sunt diferite. Când e vorba de drepturile omului, dreptul de a primi justificări și de a fi audiat are au o valoare intrinsecă. Dacă ceva te afectează foarte mult, te întrebi de ce când e vorba de relații comerciale, lucrurile stau un pic diferit, pentru că ajută instanțele să vadă dacă nu cumva există un scop protecționist. Oricum, deși există aceste două motive um, diferite în, um, în spatele drepturilor procedurale, cred că ar fi foarte interesant pentru procedura um, administrativă în Uniunea Europeană să facă o distinție între ele, pentru că până la urmă Um, chestiunile mm, se pot suprapune. Acum, în ceea ce privește respectarea vieții private, mm, câteva aspecte se regăsesc în dreptul internațional, Convenția Consiliului Europei, însă trebuie să spun că în acest sens Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul reprezintă uh, în cei care stabilesc standardele uh, globale. Nu este niciun stat mai ridicat decât cel de la nivel uh, european. Și acum ultimul principiu pe care vreau să-l menționez aici, transparența, informarea și consultarea. Există două elemente diferite ale acestui principiu. Pe de o parte, obligația generală de a oferi acces public pentru informația din uh, dosarele publice și a doua este o obligație specifică de participare uh, a celor care sunt uh, afectați direct de o anumită hotărâre. În ceea ce privește formatul, în prima situație, accesul general, nu există uh, prea multe lucruri. Există niște derogări când e vorba de um, dreptul uh, în domeniul mediului, Convenția de la Arhus. Însă, când e vorba de uh, dreptul internațional, la nivel de organizații, există o tendință către um, aceste acces, dar încă nu reiese clar dacă s-a materializat tocmai un principiu. Acum, în ceea ce privește Uh, parte de informare și consultare, acea obligație de participare, există anumite obligații specifice, multe obligații, de exemplu, în tratatele de mediu și, de asemenea, regimul juridic GATT. Și uh, în, aici, în această situație lucrurile au fost destul de uh, bine delimitate. Acum, Cred că, că putem spune că dacă cineva este afectat de o decizie în mod deosebit, există cel puțin o obligație de notificare și de primire de comentarii. Să ajung acum la concluziile mele. Dreptul administrativ are două scopuri, protejarea drepturilor indivizilor și um, um, îndeplinirea obligațiilor guvernelor. În acest moment se arată că dreptul internațional se preocupă în special de protecția cetățenilor, indivizilor și nu cu eficiența, nu se ocupă de eficiența administrativă. Principiile pe care le-am uh, enumerat în această prezentare uh, se leagă mai mult de versiunea abstractă. Dacă intrăm foarte mult în um, detaliu, nu există um, prea multe dispoziții de drept internațional care să fie obligatorii și um, uh, ferme. Aș dori însă să să invit aceste comisii să fie curajoase când vine vorba de codificarea dreptului Uniunii. Dacă avansați aceste, dacă promovați aceste principii, puteți uh, promova și duce mai departe dreptul internațional în general. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. We thank you, uh, professor. Noi vă mulțumim, domnule profesor. În următoarele 15 minute ne va vorbi doamna Ioana Mendes, doamna profesor Ioana Mendes, de la Universitatea din uh, Amsterdam. Aveți cuvântul, doamna Mendes. Members of the committee for inviting me to speak here. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată. Când vorbim despre impactul uh, regulilor, normelor internaționale în procedurile administrative europene, trebuie să vorbim despre uh, participare, trebuie să vorbim despre probleme, despre, trebuie să dăm exemple pentru a ilustra aceste probleme și, de asemenea, trebuie să vorbim și despre provocările pe care TTIP-ul le-ar putea aduce cu sine la nivel de proceduri administrative europene. Bun. Problemele în general acum. Aspectele cotidiene, precum mâncarea pe care o mâncăm, medicamentele cu care ne tratăm, substanțele periculoase cu care intrăm în contact, sunt, uh, sunt uh, standardizate și uh, fac obiectul unor reguli stabilite la nivel de organisme internaționale, reguli care mai apoi sunt incluse în legislațiile noastre uh, Uh, naționale. Când vorbim despre proceduri administrative, avem exact aceeași uh, cale există niște decise, decizii luate de organizații internaționale care mai apoi sunt luate, sunt preluate de către legislațiile naționale. Dar mai există și cazuri în care aceste reguli sunt decise la nivelul unor uh, foruri internaționale care nu fac neapărat, care nu au fost neapărat înființate ca urmare a unui uh, tratat încheiat de părți, dar cu toate acestea au dreptul să vină cu standarde care sunt adoptate la rândul lor în uh, legislația națională. Dar, bineînțeles, aceste uh, aceste reguli sunt de obicei evaluate evaluate și mai apoi uh, uh, preluate. Însă, de cele mai multe ori, aceste reguli sunt practic adoptate ad literam de către uh, uh, Uniunea Europeană, de către legislația europeană. Problema este că aceste foruri internaționale, fie că se bazează pe un tratat, fie că uh, Uh, nu se bazează pe un tratat, nu posetă reguli procedurale la fel de clare ca și în Europa. Cu toate, sau în același uh, timp, însă, regulile stabilite de către aceste uh, foruri internaționale nu sunt la fel de severe ca și cele care ar fi probabil decise la nivel european, pornind de la regulile europene. Deci, iată, aceasta ar fi problema includerii în uh, legislația europeană a unor uh, norme care au fost decise la nivel internațional. Participarea este foarte importantă în contextul creierii acestor norme prin participare, bineînțeles, pot fi eliminate standardele scăzute, dar în același timp pot fi incluse sau permit includerea temerilor cetățenilor în discuții. În funcție de tipul în care participarea are loc, am putea avea într-adevăr o asigurare a Uh, protejării intereselor pluraliste și s-ar putea ajunge la o exercitare în adevăratul sens al cuvântului a drepturilor cetățenilor. Din păcate, nu întotdeauna consultările au loc așa la nivel european, însă pe plan internațional există măcar potențialul uh, acesta ridicat al participării. Și această participare este cu atât mai importantă cu cât de multe ori vorbim despre domenii în care procedurile administrative sunt decise de organisme care n-au nimic de a face cu legislațiile naționale. Deci ce vreau eu de fapt să spun? Vreau să spun că până la urmă această linie de luare a deciziilor care începe la nivel internațional poate uh, aduce cu sine probleme, însă în cazul în care participarea părților este într-adevăr uh, una concretă, s-ar putea ca aceste probleme să nu apară. Dați-mi voie să vă dau câteva exemple. În primul și în primul rând, politica comună de pescuit uh, posibilitățile de pescuit și capturile totale admise reprezintă concepte esențiale ale, acestor, uh, ale acestei politici. Dacă aceste decizii sunt luate la nivel intern, bineînțeles, toate acestea sunt uh, decise de către uh, actorii importanți în domeniu, și anume an, ale pescarilor, uh, producători, uh, etc. Aceste teme au fost cele mai discutate în ultimele reforme ale politicii maritime comune. Parlamentul European a uh, spus de fiecare dată că toți actorii trebuie să fie consultați. Recomandările făcute de către actori trebuie să fie luate în, considerate, în considerare de către comisie și dacă comisia nu le ia în considerare, trebuie să își justifice Uh, Uh, poziția. Dar dacă capturile totate, totale admise sunt stabilite la nivel internațional de către organisme din care face parte în Uniunea, uh, din care face parte Uniunea Europeană, atunci toate aceleași aceleași proceduri nu se uh, Uh, aplică în același fel în care s-ar aplica în cazul în care deciziile ar fi luate la nivel european. Deciziile internaționale sunt adoptate de, cât, de către legislația europeană și în 2006 Comisia Europeană și-a a, a decis să nu se mai implice în negocierile internaționale pe marginea uh, stabilirii de cote cât se poate declare. Uh, de ce a făcut Comisia lucrul acesta? Pentru că Comisia a decis uh, sau și-a dat seama că, practic, poziția sa de negociere nu este aceeași pe plan internațional ca și cum ar fi ea pe plan intern, intern pe plan european. Deci, asta înseamnă că, până la urmă, procedurile sau uh, rezultatele, aceste concepte, sunt adoptate diferit în momentul în care sunt stabilite la nivel internațional uh, în comparație cu uh, um, deciziile luate la nivel uh, național pe, sau intern pe aceleași teme. Același lucru se aplică și în cazul farmaceuticelor. Avem un organism informal transnațional în acest domeniu care este format din producători de farmaceutice farmaceutice uh, la nivel internațional și, de asemenea, decidenți politici din Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, etc. Acest organism se numește ICH. ICH creează o serie de linii directoare uh, care trebuie să fie respectate uh, Uh, de către producătorii de produse uh, farmaceutice. Este vorba despre linii de orientare în ceea ce privește testarea și uh, substanțelor active, etc. Toate acestea sunt folosite de către Agenția Europeană pentru Medicamente în momentul în care evaluează solicitările de autorizare. Uh, pe baza acestor linii directoare, EMA decide dacă uh, un produs este acceptabil sau nu. Prin urmare, liniile acestea directoare ale CI ICH, deși nu sunt obligatorii, sunt folosite de către organismele europene pentru a decide dacă un, un produs este admisibil pe piață sau nu. Până la urmă, toate aceste uh, linii uh, directoare, deși sunt adoptate în urma unei proceduri de consultare, nu oferă niciun fel de garanție în ceea ce privește ascultarea diferitelor voci și a diferiților uh, actori implicați în sector. Iată de ce EMA până la urmă folosește o serie de linii directoare care sunt uh, rezultatul uh, uh, unor proceduri care nu se bazează pe consultare, chiar dacă la nivel european uh, uh, consultarea este pe prim plan. ICH-ul uh, practic colaborează, pe de altă parte, cu decidenții politici, nu-i așa? Și am putea avea aici de-a face cu un conflict de interese. În ambele cazuri, iată, orientările și deciziile luate la nivel internațional sunt uh, practic uh, sau uh, contravin practic procedurilor care ar fi folosite la nivel intern în mod normal. Asta înseamnă că până la urmă această procedură nu este neapărat cea mai de dorit pe termen lung. Este de asemenea uh, de adevărat că niște reguli mai blânde și o scădere a importanței participării la nivel internațional este ceva logic. Nu contest lucrul acesta. Contest însă faptul că, iată, deciziile adoptate în Uniunea Europeană sunt până la urmă uh, cristalizate la nivel internațional. Uh, în momentul în care sunt preluate în uh, legislația europeană, toate deciziile acestea luate pe plan internațional primesc o greutate pe care la nivel internațional, teoretic, nu ar uh, avea-o. Și avem, de asemenea, o serie de uh, decizii preluate în legislația europeană, uh, decizii care, până la urmă, nu fac obiectul unei proceduri standard la nivel intern. Și acum vin la TTIP, ultimul uh, subiect. TTIP-ul vine cu, aduce cu sine o serie de alte probleme decât cele pe care le-am menționat până acum. Capitolul cu privire la cooperarea în domeniul, de, în domeniul reglementării, definește o serie de datorii procedurale care ar fi uh, ar trebui să fie implementată printr-o serie de acte legislative europene și acte nelegislative, um, indiferent de impactul lor transatlantic. Vorbim aici despre analize de impact, dar și uh, despre da, obligații uh, cu privire la consultarea consultările care trebuie să fie demarate înainte de analizele impact. Asta înseamnă că, iată, obligațiile pro, uh, procedurale sunt uh, puse în prim plan, dar obligațiile procedurale, ca regulă, nu există până în momentul de față pentru actele nelegislative. Acum, avem obligația de a ne consulta, de a ne consulta cu partenerii noștri și asupra acestor acte nelegislative, obligație care este înscrisă în TTIP. Pe de o parte, uh, această obligație este pozitivă, însă s-ar putea ca uh, acest efect să nu fie singur, uh, um, să nu fie doar pozitiv. Consultațiile ca urmare a literei TTIP-ului ar avea, ar urma să aibă loc în cursul analizelor uh, de impact ar putea fi, în cazul în care Uniunea Europeană insistă asupra lor, uh, un instrument care ar putea genera rezultate de reglementare mai bune, nu doar în ceea ce privește calitatea și reducerea costurilor pentru cetățeni și afaceri, dar și uh, în ceea ce privește obiect Uh, caracterul obiectiv al uh, cooperării în domeniul reglementării conform TTIP-ului. În acest context, iată, ar putea fi uh, considerate aceste analize de impact un un forum, până la urmă, diferit în, decât, decât cel cu care suntem familiarizați în momentul de față, dar care totuși ar permite persoanelor și actorilor implicați să își prezintă preferințele și uh, viziunile. Dacă e să ne bucurăm sau nu, uh, totul depinde de perspectiva pe care o avem asupra consultațiilor în sine. Dacă acestea sunt considerate a fi o, un instrument cheie pentru o bună politică, atunci, cu, așa cum a spus Comisia, atunci, bineînțeles, că trebuie să ne bucure includerea analizelor de impact în TTIP. Dar dacă ne așteptăm de la analizele de impact sau de la consultații, consultări să fie mai uh, să reprezintă mai mult de atât, atunci uh, cele preconizate în contextul TTIP ar trebui să ne, să ne, îngrijora, să ne îngrijoreze. Se prea poate ca uh, TTIP-ul până la urmă să consințească niște reguli, e drept obligatorii, dar reguli mult mai slabe decât cele stabilite prin tratat, prin prevederile tratatului uh, care este la baza funcționării Uniunii Europene. Totul depinde de echilibrul care se va găsi, de totul depinde de maniera în care toate aceste reguli și practici vor fi monitorizate. Cu siguranță și ombudsmanul european ne va spune câte ceva pe marginea acestui uh, subiect. Cu siguranță consultă, uh, consultările interne vor reprezenta una dintre marile preocupări ale mediatorului european. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, stimată doamnă! Vrem să îl salutăm pe domnul Richard Stewart de la New York University School of Law. Domnul profesor ni se va adresa astăzi și îi dăm cuvântul. Good afternoon uh, to all of you. Um, I have to report that it's a very cold but sunny day here in New York. Um, Bună ziua tuturor. La noi e soare, dar foarte frig. Este un set excelent de subiecte pe care ni le-ați adus în discuție sau le aducem în discuție în această dimineață și mă voi axa pe câteva dintre aspectele pe care le-a abordat profesorul Mendez din perspectiva SUA. Tocmai pentru această cooperare transatlantică vizată de TTIP. Și vreau să vă spun încă de început că normele și regulile procedurale sunt minime de partea americană, pentru că avem un act privind procedurile administrative, și diferite alte judiciare în domeniul mediului și nu considerăm că normele procedurale internaționale necesită modificări fundamentale pentru a fi adaptate procedurilor noastre din perspectiva transparenței, participării și accesului la justiție. Există excepții, de exemplu, Există excepții la nivelul uh, OMC, regulamente, prevederi privind importul de produse alimentare, de exemplu, prelucrate peste hotare, însă chestiunile mai importante sunt cele pe care tocmai le-a menționat profesorul Mendez cu privire la implementarea normelor de reglementare relevante pe fond la nivelul dreptului intern, care dau naștere la probleme atunci când avem proceduri decizionale administrative complexe atât în Statele Unite cât și în cadrul Uniunii Europene. Aceste norme sunt convenite la nivel internațional pe baza proceselor oficiale OMC, care sunt poate mai puțin transparente și mai puțin deschise participării publicului după care avem și normele interne. Prin urmare, există această preocupare legată de o posibilă includere de norme oarecum în mod netransparent, norme care n-au fost testate în mod adecvat eu mă voi axa pe aplicarea procedurilor administrative SUA pentru cooperare cu alte jurisdicții cu trimitere directă la TTIP. indiferent dacă TTIP va fi adoptat în forma actuală sau nu, procedurile administrative pentru cooperarea internațională și implementarea pe plan uh, intern, de naștere la provocări ce se vor uh, amplifica în timp. Proceduri care trebuie să echilibreze nevoia de negociere și compromis cu nevoia de deschidere și transparență față de public. O să fac o trecere în revistă pentru început a procedurilor decizionale din SUA. O să mă acces pe parte de reglementare, cea mai importantă, procedura administrativă de bază în cazul Statelor Unite, cere adoptarea de norme care pornește de la agenția responsabilă, care vine cu o regulă, o normă propusă, uh, justificată, după care toți cei implicați, chiar și guverne străine sau ONG-uri, grupuri interesate, pot transmite comentarii în scris. Aceste comentarii, împreună cu toate documentele relevante ale agenției, sunt disponibile public pe pagina de internet a agenției, deci în format electronic. La final, agenția emite o poziție finală odată cu o explicație a hotărârii la care s-a ajuns. Spre deosebire de sistemul european, uh, regulile noastre trebuie să fie revizuite în instanță imediat după adoptare, astfel încât să se abordeze orice probleme de ordin juridic ce ar putea apărea înainte de implementarea regulilor. În instanțe se stabilește dacă sunt uh, respectate prevederile guvernamentale, dacă sunt rezonabile sau dacă poate sunt lipsite de un conținut rezonabil. Instanțele examinează aproape justificările furnizate de agenții, alternativele posibile și modul în care agențiile au abordat comentariile critice primite din partea factorilor interesați. În plus, există și un sistem independent de revizuire administrativă creat pe baza uh, ordinelor executive prezidențiale. Sistemul acesta se bazează pe ordine executive emise de Clinton și Obama, dar procesul datează de pe vremea președintelui Reagan și chiar de dinainte. Agențiile trebuie să respecte anumite principii referitoare la o bună reglementare, inclusiv decizii cu privire la cele mai bune informații disponibile, o evaluare de risc, stabilirea eficienței costurilor, evaluarea beneficiilor măsurilor și stabilirea, justificarea costurilor. Se menționează și sistemele de stimulare financiară și după care urmează un schimb deschis de idei și participarea publicului. În cazul unor norme care au un impact de peste 100 de milioane de dolari anual, agențiile trebuie să facă și o analiză de reglementare, o analiză de impact de reglementare care trebuie apoi transmisă Biroului pentru gestionarea bugetelor de la Casa Albă, înainte de a publica respectivele norme pentru consultări publice. Respectivul studiu de impact este publicat pe pagina de internet a agenției și și în cazul formei finale a actului se parcurge exact același parcurs. După care urmează din nou revizuirea judiciară. Acest sistem a fost uh, întâmpinat uh, negativ de congres și de grupurile, de consuma, grupurile reprezentând organizațiile de consumatori, dar acum este acceptat și iată că avem două sisteme de proceduri administrative. Sistemul juridic, pe baza legii privind procedurile administrative, și un al doilea, care este acea procedură internă în care se face un studiu de impact și o revizuire administrativă. Acestea au evoluat astfel încât se completează reciproc, se întrepătrund pentru că studiul de impact este de fapt parte a procedurii juridice și revizuirii. Și sistemul s-a dovedit unul funcțional. Una dintre problemele care au apărut este că nici legea privind procedurile administrative, nici cea privind ordinele executive nu se aplică atunci când agențiile adoptă Uh, norme procedurale, declarații politice sau orientări administrative. Acestea nu trec prin uh, procesul de revizuire judiciară atunci când sunt uh, promulgate. Pentru că agențiile consideră că aceste proceduri sunt extrem de greoaie și îndelungate și de aceea se îndreaptă mai degrabă către genul acesta de declarații de poziție neoficiale, care, deși nu produc efecte obligatorii, au un impact asupra uh, comportamentului general. Companiile doresc să știe ce reguli trebuie să respecte dacă nu respectă o poziție o, a agenției pe un anumit uh, subiect sau altul. Și um, există voci critice care spun că agențiile aleg calea acestor acte mai puțin importante tocmai pentru a evita uh, procedurile de control mai stricte pe care vi le-am descris. În ceea ce privește procedurile pentru implementarea normelor și regulilor stabilite la nivel internațional, Sigur, cooperarea internațională are forme multiple, inclusiv organizații pe bază de tratate multilaterale care emit uh, norme sau reguli uh, cum ar fi Comisia de la Basel uh, și alte structuri similare. Există și relații de lucru neoficiale între agențiile din diferitele țări. De regulă e vorba de relații bilaterale pe baza de acorduri, um, acorduri de recunoaștere reciprocă și așa mai departe. Care este procedura internă atunci când se stabilesc aceste norme? Ei bine, Dacă sunt incluse în norme obligatorii de către agenție, atunci procesele pe care tocmai le-am descris, atât cele juridice cât și cele de revizuire uh, judiciară, trebuie să uh, sunt executabile. Însă rămâne de văzut cum pot funcționa aceste proceduri atunci când autoritățile responsabile deja și-au luat angajamente față de alte entități, uh, nu în mod oficial, ci neoficial, de a implementa aceste măsuri. Acesta, acest lucru se întâmplă mai ales atunci când normele sunt implementate sub forma unor măsuri neoficiale, cum ar fi orientări. Agențiile americane au deja competențe extinse care le permit implementarea normelor de reglementare convenite la nivel internațional, sub o formă sau alta. Uneori, ca și în cazul protocolului de la Montreal privind substanțele care uh, distrug stratul de ozon, există noi măsuri de implementare, însă adesea acest lucru se întâmplă pe baza legislației în vigoare, mai ales atunci când se folosesc aceste orientări sau alte proceduri informale. Când există însă nevoia Uh, consultării publice sau revizuiri judiciare. Lucrurile stau altfel. Sigur, eu vă ofer doar principalele detalii de ansamblu. În ceea ce privește TTIP, cel mai important element din punctul meu de vedere este acest sistem mega-regional de cooperare care implică multe sectoare de reglementare, spre deosebire de majoritatea tipurilor de cooperare internațională care um, au o acoperire pur sectorială. TTIP are în vedere o cooperare continuă între UE și SUA pe noi măsuri de reglementare care să reducă barierele din calea comerțului și să ofere posibilitatea de reglementare concretă, eficientă. Există mecanisme care au implicații la nivel politic, precum și la nivelul agențiilor și directoratelor de la nivelul comisiei care sunt responsabile pentru diferite domenii. Și acesta este o modificare de bază și una promițătoare, aș zice eu. Intervine domnul președinte, domnule profesor, deja v-ați depășit timpul alocat, dacă ați putea să vă apropiați de final. Da, sigur, îmi cer scuze și am să trag concluziile de îndată. Președintele Obama a stabilit un ordin executiv pentru activitatea agențiilor noastre și și această platformă instituțională creată la nivelul mecanismului de coordonare instituțională la nivel înalt ar putea să devină platforma pentru efectuarea de evaluări comune de risc și studii comune de impact, precum și forme pentru implicarea și participarea publicului care să fie coordonate de ambele părți ale Atlanticului. Și în lucrarea mea eu stabilesc posibilitatea unor negocieri de reglementare pe care Boyden Gray, fostul ambasador SUA la UE, l-a propus în acest context. Și factorii interesați, grupurile de consumatori, reprezentanții industriei și așa mai departe, negociază în amontele procesului decizional diferite aspecte care apoi sunt folosite împotrivă cu studiul de impact uh, pentru elaborarea și coordonarea de norme comune. Aceasta este o abordare foarte bună, după părerea mea, care echilibrează, stabilește un echilibru între nevoia de compromis, negociere și nevoia de responsabilitate și acces public. the next 15 minutes uh, go to Professor. următoarele 15 minute are cuvântul profesorul Mare Chiașboschi de la Universitatea din Varșovia. Aveți cuvântul. Uh, sorry, I'm not getting slides. Uh, okay, I will start uh, without uh, Euh, je demande pardon. Peut-on demander aux techniciens Vă rog, poate tehnicianul să nu mai uh, să întrerupă sunetul uh, legătorii cu New Yorkul. Imaginea ca imaginea, dar sunetul. Uh, Chairman members of the Committee of Legal Affairs. Domnul președinte, stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Juridice, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să vorbesc cu privire la procedura administrativă și impactul asupra dreptului administrativ polonez. Voi începe printr-o frază binecunoscută, așa anume procedura administrativă în europeană, în statele membre, este Uh, departe de a fi unificată. Nici măcar nu avem o înțelegere comună a ceea ce înseamnă o procedură administrativă. Unii spun că procedura administrativă este un fel de procedură, de exemplu cea din Germania, este cea care decide în cazuri uh, individuale. Alții poate vor avea abordări americană și vor spune că procedura uh, americană este legată de activitatea autorităților administrative și e vorba nu de cazuri individuale neapărat, ci acoperă și procesul de legiferare, contractele încheiate de administrația publică, accesul la dosarele publice și așa mai departe. Este vorba aici de o dihotomie între dreptul public și dreptul privat pe continentul european, care nu este recunoscută în statele cu uh, drept uh, anglosaxon, common law. Însă, în Uniunea Europeană, s-a realizat o oarecare unificare a anumitor aspecte ale procedurii procedurale. Este vorba de uh, acele domenii care sunt uh, intens reglementate de Uniune. Există niște eforturi de codificare din partea Parlamentului European. Uh, este vorba de rezoluția care a fost deja menționată, uh, cea din 2013, și de asemenea există și acțiuni private, um, de exemplu, grupul de orientare, al profesorilor care au uh, redactat uh, reguli model pentru procedura administrativă a Uniunii Europene. E vorba de grupul Renewal. E vorba de norme care vor, vor fi publicate uh, în internet. Deja sunt în engleză și vor fi publicate și în alte limbi. Acum, cât despre Polonia. Polonia poate fi un exemplu de o procedură administrativă foarte bine dezvoltată. Acest lucru se datorează faptului că în 1928 am adoptat uh, reglementare privind procedura administrativă, copiată în mare parte uh, după modelul austriac. Nu suntem uh, singura țară influențată de procedura administrativă austriacă. La fel s-a întâmplat și Cehoslovaciei, la fel s-a întâmplat și Iugoslaviei Iugoslavie și Ungariei. Chiar și după prăbușirea Imperiului Uh, influența juridică a rămas. În 1960 uh, am adaptat uh, codul privind de procedura administrativă care se referă doar la um, hotărâri individuale care sunt reglementate, la fel și petițiile care sunt reglementate prin norme judiciare. Apoi mai sunt revizia judiciară, contractele, luarea de decizii, de utilizarea informațiilor publice sunt uh, incluse în state diferite. Uh, și din acest punct de vedere încă nu e o diferență foarte mare cu Verwaltung um, uh, Gesetz din Austria. Cât despre procedura administrativă în europeană, știm că aceasta este foarte fragmentată, iar în sectoare diferite există norme procedurale diferite. Există totuși câteva um, documente comune, cum ar fi uh, Carta privind drepturile fundamentale sau Codul European privind uh, comportamentul administrativ corect. Cât despre dreptul internațional, care a fost deja menționat aici, aș menționa faptul că multe dintre norme vin din documente privind drepturile omului sau hotărâri pronunțate în materie de drepturile omului, la fel și în materie de arbitraj al investițiilor, unde trebuie să se verifică dacă tratamentul a fost echitabil, lucru care se referă adesea la chestiuni procedurale. Există anumite drepturi recunoscute în alte părți, recunoscute ca standarde uh, pentru procedura administrativă. E vorba de dreptul la audiere, și um, fac în acest slide o enumerare a celorlalte, am să le enumăr foarte pe scurt, însă trebuie spun un lucru. Majoritatea oamenilor presupun că dacă dreptul la audiere este recunoscut peste tot, înseamnă că se aplică același standard. dar nu este adevărat. De fapt, în realitate, fiecare um, aceste drepturi sunt uh, înțelese diferit, în țări diferite și în regiuni diferite. Uneori nu există niciun fel de înțelegere uneori, uh, drepturile sunt foarte bine delimitate. Trec la următorul drept recunoscut în Carta Drepturilor Fundamentale și care poate fi înțeles într un într-un mod foarte amplu, foarte larg. E vorba de dreptul de a te adresa autorităților administrative pe durata întregii uh, proceduri sau doar în timpul audierii și acum problema este cine are dreptul să fie audiat. Poate să fie o hotărâre individuală, poate să fie vorba de partea care este uh, afectată negativ de decizia autorității administrative sau toată lumea poate să fie afectată. În Polonia semnificația dreptului uh, de a fi audiat este destul de largă. Practic, recunoaștem pe toți cei care sunt afectați de hotărâre. Într-un standard, uh, într-un caz standard legat de construcții, de exemplu, pot să fie 10-15 um, părți implicate. Mi-aduc aminte de un caz care locuia Uh, la un kilometru de, de la un uh, proiect de construcții și care până la urmă a fost recunoscut uh, ca parte în proces. Deci um, noi acordăm un sens foarte larg acestui concept al dreptului de a fi audiat. Dar acum trebuie să vedem ce este recunoscut în acest drept, nu doar cui este recunoscut. E bine, în sistemul nostru uh, părțile au acces la dosar și, de asemenea, părțile pot să fie prezente în timpul prelevării de probe, pot să pună întrebări, pot să participe la audierile um, martorilor. Există o normă cum că um, pot fi um, emise hotărâri de către o administrație doar după ce o parte a fost informată despre uh, scopul în care sunt prelevate probele și uh, după ce îi se dă ocazia părții să comenteze uh, pe marginea probelor prelevate și există situații în care se publică proiecte de hotărâre care va urma să fie pronunțată și părțile pot comenta. Mai există um, alte drepturi legate de imparțialitate. De exemplu, în Polonia avem o normă foarte clară. Dacă decizia s-a luat de către o autoritate și, sau un agent care a trebui să fie descalificat, atunci cauza trebuie să fie um, declarată inacceptabilă de la bun început. În Polonia, termenele sunt descur, descur, destul de scurte pentru luarea hotărârilor, o lună, două luni. Și ce se întâmplă în caz de încălcare a termenelor, de nerespectarea acestora? Ce se întâmplă așadar în cazul încălcării termenelor? se aplică sancțiuni disciplinare pentru uh, agenții vizați, și uneori există ceea ce se numește uh, autorizare tacită, adică presupunem că solicitantul a primit ce a solicitat dacă nu uh, s-a luat nicio hotărâre în termenul prescris. Asta este cea mai mare consecință, mai gravă consecință a a acestor uh, limitări. Însă, de obicei, uh, oamenilor acestora nu le, termin, nu le trebuie un termen, le trebuie un document că ceva s-a acordat, că ceva ți s-a dat ție ca solicitant. De asemenea, există și un drept foarte clar de acces la dosar Așa cum am spus, acesta se aplică pe durata întregii proceduri, lucru foarte bun, pentru că mm, acest lucru se aplică tuturor părților recunoscute. De asemenea, mai există și dreptul de a fi uh, notificat, informat cu privire la hotărâre. Toate părțile ar trebui să uh, obțină hotărârea și să poată așadar să conteste hotărârea, să poate să recurgă la o cale de apel într-o instanță administrativă. Acest lucru se leagă și de dreptul de a primi justificări. Justificările fac parte din hotărârile administrative, la fel ca și informațiile cu privire la căile de apel. Dar care sunt rezultatele unei, să spunem, proceduri administrative foarte dezvoltate? E bine, primul ar fi că nu a fost nevoie um, să se facă modificări prea mari la, pentru modificarea codului procedurii administrative. Foarte rare au fost ocaziile când uh, a fost nevoie de modificări, când uh, s-a făcut referire la notificările electronice. Înainte se făceau doar prin poștă. Codul a fost modificat de câteva ori, dar nu neapărat sub efectul normelor europene, însă avem legislație specifică unde influența este foarte mare. E vorba despre um, dreptul anti, monopol, refugiați, acces la documentele guvernamentale și așa mai departe. Câteva observații generale. Există un fel de conflict în, între o, o administrație a, rapidă și eficientă și garantarea drepturilor procedurale. În general, exercitarea drepturilor procedurale implică timp. trebuie să se țină cont de acest lucru, că trebuie ambele exigențe. Cât despre Polonia, noi am mers foarte departe în protejarea părților în defavoarea unei administrații rapide și eficiente și care, ca urmare, în unele situații, Uh, luarea în considerare a revizirii uh, judiciare și uh, procesele în instanțe și în administrațiile și în administrative pot să dureze ani de zile. Însă există situații în care procedura poate fi accelerată, cum ar fi situații care vizează construcții, mai ales când sunt implicate ONG-uri și așa mai departe. De exemplu, pentru, proce- pentru proiecte mari de construcții a fost nevoie să se introducă um, norme speciale pentru um, construirea de infrastructuri, de autostrăzi, infrastructuri de telecomunicații. Avem um, um, vreo nouă astfel de situații în care procedurile rapide și eficiente au fost considerate uh, ca mai importante decât garantarea drepturilor procedurale. Însă, avem o procedură, în ciuda faptului că avem o procedură administrativă foarte dezvoltată, suntem pentru o procedură unificată, codificată în europeană. Nu e vorba doar de drepturi, este vorba și de modul în care drepturile respective pot să fie exercitare și asta, în acest punct, uh, unificarea, armonizarea procedurilor administrative este foarte importantă. Mulțumesc foarte mult! Thank you, professor. Mulțumim, domnule profesor. Și ultima intervenție va fi făcută de domnul Ian Harden, care este secretar general la Ombudsmanul European, avocatul poporului european. Aveți cuvântul. Uh, I would like to begin by... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să felicit Comisia Jurii pentru organizarea acestei deosebit de interesante audieri. Uh, de asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată pentru a vorbi despre un act privind procedura um, administrativă conform sau pe baza articolului 298 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Acest articol 298 a început și a început viața ca Uh, articol al avortatei Constituției Europene. Mai, împoi, mai apoi acest articol a fost inclus ad literam în ceea ce a devenit tratatul de la Lisabona. Acest articol spune că în demararea sau atingerea misiunilor lor, instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii Europene se vor baza pe asistența unei administrații deschise, eficiente și independente europene. Până în momentul de față, nu s-a creat niciun fel de regulament care să aibă ca temei uh, juridic articolul 298. Ce ar putea conține o viitoare, un viitor regulament? S-au purtat multe dezbateri cu privire la limitele domeniului de aplicare a articolului ca temei juridic. Voi spune însă de la bun început uh, două lucruri. Și anume, litera articolului spune clar că este vorba aici doar despre administrație la nivelul Uniunii Europene, nu administrația statelor membre. În al doilea rând, limbajul și schema tratatelor arată clar că acest articol nu este menit a fi o bază legală pentru a reglementa relația dintre instituțiile și personalul lor. După aceste două comentarii, dați-mi voie să mă concentrez asupra aspectului esențial din punctul meu de vedere. Ce vrea să spună articolul în momentul în care vorbește despre o administrație deschisă, eficientă și independentă? Mă voi referi la cele trei aspecte separat, dar sper că vă veți da seama că acestea, de fapt, sunt, uh, se sprijină unul pe celălalt și uh, formează un tot unitar. Dacă le luăm împreună, ele practic înseamnă sau ne duc cu gândul la o administrație, între chilimele, bună o administrație deschisă, este transparentă. Asta înseamnă că opinia publică uh, poate ști clar care sunt intențiile administrației, ce a făcut o administrație deja și uh, ce face în momentul respectiv. De asemenea, o administrație deschisă oferă posibilitatea de participare la procesul administrativ. De asemenea, participarea, bineînțeles, are o dimensiune politică care este recunoscută în tratate și este numită adeseori uh, participare publică. Participarea, fie ea a persoanelor direct afectate sau participarea uh, publică, uh, per ansamblu participarea însă îmbunătățește calitatea rezultatelor administrative. Anul trecut, în cadrul uh, agendei pentru o mai bună reglementare, raportul Stoiber a recomandat o consultare publică complexă demarată de către Comisie înainte ca uh, această instituție să vină cu propuneri legislative. Această consultare ar duce la creșterea calității propunerii propunerilor legislative. Unele instituții europene și agenții au inclus deja astfel de proceduri de consultare în procedurile lor de luare de decizii. Voi menționa în acest sens, spre exemplu, Banca Europeană de Investiții, care a consultat opinia publică pe marginea unor revizuiri propuse la politica sa de transparență. Aceste aportul uh, um, opiniei publice a fost inclus în uh, propunerea de politică de transparență. Modificările erau atât de importante încât s-a considerat oportună demararea unei a doua consultări publice, care de asemenea s-a realizat. Comisia Europeană, la rândul său, a adoptat uh, o comunicare cu privire, în urmă cu vreo 10 ani de zile, cu privire la principiile generale și standardele minime uh, Uh, pentru consultarea părților interesate. Anul trecut, Comisia a lansat o consultație publică cu privire la liniile directoare ale unei posibile consultări a uh, actorilor implicat, implicați. Ombudsmanul a făcut la rândul său o serie de sugestii sugestii cu privire la principiile de bază ale consultării care trebuie să fie incluse în procedurile administrative sau și de asemenea într-o lege cu privire la procedurile administrative. În ceea ce privește participarea, Uh, trebuie să ținem cont de faptul că participarea are un rol vital și trebuie să aibă un rol uh, vital în, uh, și trebuie să fie folosită pentru a ne asigura că legile europene sunt într-adevăr corect și în întregimea aplicate. Și astfel ajungem la cel de-al doilea principiu, eficiența. O administrație eficientă folosește resursele disponibile într-o manieră cât mai corectă cu putință. Bineînțeles, Uh, articolul 298 nu se referă doar la acest uh, obiectiv. Uh, spre exemplu, registrele adecvate sunt de asemenea un exemplu de eficiență administrativă și reprezintă de asemenea o condiție sine qua non pentru transparență. Mai mult decât atât, eficiența ar trebui să fie înțeleasă ca prin prisma impactului extern pe care îl pot avea activitățile administrative. Și aici ne referim, bineînțeles, la deciziile administrative și pregătirea administrativă a propunerilor legislative ale Comisiei. În ceea ce privește consultarea, Comisia a pus în aplicare deja o serie de măsuri administrative cu privire uh, sau în încercarea de a uh, Um, analiza uh, efectele pe care regulile și politicile le-ar putea avea în practică. Aceste, această consultare se numește de fapt analiză de impact. Uh, o regul, un regulament pe baza articolului 298 ar putea include în uh, cadrul principiilor sau ar putea conține de asemenea o, o, un cadru de principii care guvernează uh, analiza de impact a, uh, în contextul activității administrative. Uh, Revenind la recomandările făcute de grupul Stoiber, ei bine, acesta a făcut uh, și o recomandare cu privire la Uh, administrația eficientă. Recomandarea nouă a grupului uh, Stoiber uh, sugerează crearea unui punct de contact la nivel european pentru plângeri și sugestii în sensul reducerii birocrației. Ei bine, din punctul meu de vedere, acest obiectiv ar putea fi atins cel mai bine prin crearea unei legi cu privire la procedurile administrative. Uh, mai există o caracteristică menționată în articolul 298. Este vorba de independență. Um, la prima vedere, sensul independenței nu este foarte clar. În alte uh, norme ale tratatului se vorbește clar despre instituții independente, precum Banca Centrală. Dar cu toate acestea, administrația nu este o instituție europeană separată. Din punctul meu de vedere, aici termenul sau teza independent trebuie să Uh, exprime aceeași idee de bază ca și uh, cea exprimată în primul principiu al ombudsmanului european cu privire la serviciul public. Ce înseamnă asta? Că instituțiile europene există pentru a deservi interesele Uniunii și ale cetățenilor Uniunii Europene. Uh, activitățile administrative ar trebui să fie organizate și demarate în, un, în asemenea fel încât acest obiectiv să fie atins. Să luăm drept exemplu grupurile de ex, experți ale Comisiei Europene. E drept că aceste grupuri de experți sunt grupuri de experți și nu uh, uh grupuri de dezbatere. E adevărat că Comisia trebuie să stabilească clar ce tip de experiență externă uh, necesită pentru a-și uh, atinge obiectivele. Cu toate acestea, caracterul rațional nu este sinonim al tehnocrației. Nu este nimic irațional în a pune sub uh, semnul întrebării ex, expertiza um, se pot pune întrebări legitime cu privire la cadrul și regulile de procedură care guvernează până la urmă compoziția și funcționarea grupurilor de experți. Um, ombudsmanul în momentul de față demarează, a demarat sau desfășoară o anchetă pe marginea acestui subiect. O lege cu privire la procedurile administrative ar asigura independența administrației europene prin uh, faptul că ar putea conține norme cât se poate de clare cu privire nu doar la grupurile de experți, ci și la uh, Uh, cu privire la aspectele etice, precum gestionarea conflictelor de interese și condițiile pentru întâlnirile cu uh, lobbyiștii. Înainte de a încheia, dați-mi voie să pun o întrebare fundamentală. Are nevoie Uniunea Europeană de proceduri, de o legislație cu privire la procedurile administrative? Există deja un, uh, o serie de legi care guvernează procedurile administrative. Avem o serie de, reg- de regulamente Uh, sectoriale și mai avem de asemenea și jurisprudența CEJ. Mai mult decât atât, unele aspecte cheie sau domenii cheie, precum uh, analiza de impact, uh, consultările, participarea publicului în cristalizarea legilor europene, se sunt guvernate deja de o serie de acorduri administrative uh, voluntare. S-ar putea spune că dacă tot cerem un act legislativ pe marginea acestui subiect, atunci o facem pentru că ar exista deficiențe în momentul de față. S-ar putea de asemenea spune că reformele administrative uh, ar putea fi suficiente pentru a elimina aceste deficiențe. Ca răspuns, dați-mi voie să spun următoarele. În primul și în primul rând, tratatul este cel care cere crearea unei administrații deschise, eficiente și independente. Și în tratat, uh, limbajul este cât se poate de obligator când vine vorba de asta. În al doilea rând, o lege Uh, pornind de la articolul 298, ar oferi uh, instituțiilor europene posibilitatea de a revizui consistența uh, diferitelor prevederi și regula, reguli, norme existente deja. Al treilea punct pe care vreau să-l menționez, practic are legătură cu cel pe care tocmai l-am menționat, l-am creionat. În momentul de față, administrația Uniune, Uniunii Europene este caricaturizată, este considerată un fel de monstru fără responsabilități care trăiește la Bruxelles. Adoptând o lege conform articolului 298, Parlamentul și Consiliul ar demonstra că sunt angajate în, pe calea creierii unei administrații deschise, eficiente și independente a Uniunii Europene. Astfel s-ar îmbunătăți legitimitatea Uniunii Europene în ochii cetățenilor europeni. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, thank you, Secretary General. Uh, now it... Vă mulțumesc, domnule secretar general. Acum trecem la întrebări și răspunsuri. Membrii comisiei noastre cu siguranță au o serie de întrebări pentru invitații noștri. Sper că ne aflăm în continuare în contact, în legătură directă cu New Yorkul. Sper că domnul profesor Stewart va putea auzi întrebările care poate îi sunt adresate. Nu știu exact dacă legătura mai uh, există sau nu, dar în orice caz trecem la întrebări. Acestea vor fi uh, formulate mai întâi de toate și uh, după aceea vom avea răspunsurile. Domnul Chester, mulțumesc. Vreau să adresez o întrebare pe tema TTIP. am o, e vorba despre cooperarea în domeniul uh, reglementării. Dacă am înțeles bine negocierile TTIP, uh, acestea fac referire practic la organizarea unui forum pe tema reglementării, unui forum uh, cu părți europene și americane și în cadrul acestui domnul președinte întrerupe, îl întrerupe pe vorbitor. Domnule Köster, avem o problemă cu interpretarea. are you are you addressing that question to Professor Stewart or not? Domnule Kester, întrebarea noastră este pentru domnul Stewart sau nu?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 PowerPoints were put up, but... Da, vă aud acum, spune domnul profesor. N-am legătura video, dar vă pot auzi, deci putem discuta. Bun, deci, avem prima întrebare. Ascultăm toate întrebările, după care vorbitorii vor răspunde. So, Mr. Kester has a question. Meine Frage sich auf TTIP und das äh, damit wohl vorgesehen. Întrebarea mea se referă la TTIP și la acel forum de cooperare pentru reglementare. Se pare că intențiile sunt următoarele. Acest forum ar trebui să evalueze toate inițiativele legislative din Europa, respectiv din SUA, pentru a vedea dacă aceste eh, propuneri legislative s-ar putea transforma în bariere comerciale sau nu. În ce măsură o astfel de problemă, o astfel de propunere ar putea fi eh, ancorată, ar putea res, respecta până la urmă dreptul național? Oare nu punem în pericol printr-o asemenea, printr-un asemenea forum până chiar democrația? Oare nu punem uh, uh, democrația undeva mai jos decât uh, economia luând asemenea decizii? Din punctul meu de vedere, un asemenea forum ar putea aduce cu sine o serie de probleme din punctul de vedere al democrației la nivel european, respectiv american. Mulțumesc, mai există întrebări? Mrs. Hautala? Doamna Hautala. Da, vă mulțumesc. Mai am câteva minute pentru observațiile globale referitoare la audiere. Dar să pun o întrebare referitoare la intervenția domnului Mendes cu privire la mecanismul descris de domnul Stewart, care ar putea să se concretizeze ca cea mai bună care de coordonare a chestiunilor dintre SUA și EU, în cazul UE în care se semnează TTIP. Vorbiți despre un mecanism de coordonare calitativ de nivel înalt. Cred că important este că ar trebui să existe și negocieri în avans – Domnule Mendes, prevedeți că astfel de mecanisme ar putea fi create și ar avea avantaje față de ce se discută în momentul de față între UE și SUA în acest sens? Mai sunt întrebări? Se pare că nu. Doamna Mendez, dacă doriți să începeți cu răspunsul. Sigur. Nu cunosc detaliile propunerii făcute de domnul Stuart, dar din cât am înțeles din uh, prezentarea domniei sale, s-ar putea să fie o alternativă la ceea ce se are în vedere în prezent în propunerea UE referitor la înființarea unei entități corporatiste de reglementare. Există câteva motive de îngrijorare, zic eu, față de forma actuală a propunerii și asta îmi permite să fac legătură și cu prima întrebare referitoare la mandatul unei entități de reglementare. Componența încă nu este clară, deși există sugestii că s-ar putea să includă reprezentanții ai Comisiei, ar Secretariatului General și ai Biroului OIRA, SUA. Această structură, acest organism va monitoriza obligațiile procedurale introduse de TTIP și Este important să avem în vedere și componența acestui organism și să ne gândim dacă acest organism ar trebui să constea doar în uh, funcționar de nivel înalt sau oficial de nivel înalt, dacă e o idee bună, dacă n-ar trebui să existe și un grup de legătură cu structurile parlamentare. Fără îndoială ar fi o structură complet neortodoxă, dar ar trebui să fie avută în vedere din perspectiva posibilului impact al TTIP. Prin urmare, da, cred că propunerea profesorului Stewart ar putea să prezinte avantaje considerabile față de ce se discută în momentul din față, însă trebuie să avem foarte mare grijă în ceea ce privește componența acestei structuri acestei platforme instituționale și a modului în care se poate stabili o legătură între deciziile făcute la nivelul platformei instituționale și procedurile decizionale actuale care se au loc în UE și SUA. Mulțumesc! Cred că ar trebui să-i dăm cuvântul profesorului Stuart acum, dacă dorește. Eu, uh, can you hear me? Mulțumesc! Da. Să vă prezint care este situația în SUA în ceea ce privește negocierile de reglementare. Ambasadorul Gray a redactat un articol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 deci, în ceea ce privește cifra octanică la combustibil din perspectiva capacității de alimentare, dar și din perspectiva protecției mediului. Acesta este un grup la care ne referim, este un grup de consumatori și de reprezentanți ai organizațiilor de mediu care acționează și fac ca lucrurile să evolueze foarte bine spre satisfacția tuturor. Problema este cum încerci să transporti procedura respectivă sau proceduri similare, să o transpui într-o situație transatlantică în care există două jurisdicții diferite, fiecare cu propriul proces uh, de reglementare. Așa cum a spus profesorul Mendez, ar trebui să existe un proces similar de negociere care ar putea să ducă la o structură îmbunătățită pentru includerea standardelor internaționale în reglementările interne. Sper că vom putea continua uh, dialogul pe măsură ce negocierile TTIP uh, evoluează. Mulțumesc! Mai există trei uh, oaspeți care pot să intervină și să răspundă la întrebări. Începem cu profesorul Goldman. Pot să vorbesc în germană? Vă rog. Frage von Herrn Köster antwort. Vreau să răspund la întrebarea domnului Köster. Domnule Köster, în principiu sunt uh, de acord cu temerile dumneavoastră. Se poate, există pericolul ca un politic un organ politic fără legitimitate să devină cel mai important, cel mai puternic. Însă există și vești bune sau consolări. Uh, o consolare ar fi aceea că deja există astfel de foruri și uh, tocmai de aceea există deja standarde care le guvernează. Colegii mei uh, și Institutul Max Planck lucrează de 10 ani de zile la crearea de standarde cu privire la transparență Uh, participare și responsabilizare a, asta pentru că ne dorim ca aceste forumuri globale să fie mai legitime. Nu or să fie niciodată la fel de legitime ca un parlament, dar ar putea fi mai legitime. În al doilea rând, alternativa la aceste organisme tehnocrate ar fi uh, reglementarea privată. S-ar putea ca această reglementare să, re- să devină responsabilitatea unor organisme private, iar asta ar fi chiar mai rău decât Uh, uh, forumul despre care discutăm. Deci, iată de ce, până la urmă, un astfel de forum, forum n-ar fi o idee era atâta timp cât uh, ar funcționa conform unor reguli. Mulțumim, domnul Vieșbovski. What you, what you said. Uh, generally understand. Sunt de acord cu acest lucru. În general, este foarte dificil să înțelegi reglementările din Statele Unite. Uh, eu sunt expert în domeniul titlurilor de valoare și întreaga legislație din domeniu care provine din partea diferitelor agenții americane este destul de diferită de sistemul european. Având în vedere realitățile politice din Statele Unite, pentru că există legături strânse între agenții și congres și așa mai departe, evident că problema aceasta cu uh, tratatul s-ar putea să fie mai mare decât anticipăm. Secretarul general Harden, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte implicarea ombudsmenului în TTIP se limitează la aspecte care țin de transparență, transparența procesului de negociere. Prin urmare, nu intră pe fondul chestiunii. Și ca răspuns, eu m-aș pronunța dintr-un punct de vedere personal, nu din punct de vedere al instituției ombudsmenului. Sunt de acord cu profesorul Goldman că există experiențe în ceea ce privește legislația administrativă globală în multe domenii, ceea ce ne arată că nu e ceva care ține strict de TTIP, această încercare de a găsi o modalitate de reconciliere a cerințelor de, proceduri democratice și transparențe și cerințele care țin de negocierile la nivel global. Însă, și aici intervine interpretarea mea personală, pot să spun că avem un exemplu din experiența ombudsmanului într-un domeniu diferit. Mă refer la negocierea transferului de date cu caracter personal pentru combaterea terorismului. Deci aranjamentele negociate de comisie s-au uitat, și asta este interpretarea mea, că există controle la nivel european. S-a uitat pur și simplu acest lucru. S-a uitat rolul Parlamentului, a Ombudsmanului, a instanțelor judecătorești și trebuie să fim atenți să ne asigurăm că acest lucru nu se mai întâmplă. Dumneavoastră, în Parlament, de fapt, trebuie să fiți siguri că acest lucru nu se mai întâmplă. Asta în primul rând. În al doilea rând, Nu e cel mai potrivit cadru în care să se negocieze procedurile de reglementare atunci când avem ceea ce am numit o structură pestriță la nivel european. Dacă am avea un cadru unitar, transparența procesului de negociere și compatibilitatea rezultatului acelor negocieri cu legislația europeană ar fi mult mai clar de înțeles de toată lumea. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Hautala, dacă dorește să intre cu concluzii. Um, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că am avut o, o, niște perspective foarte interesante această discuție, mai ales de peste Atlantic. Îi mulțumesc în mod deosebit domnului profesor Știu pentru că a rămas cu noi în această după amiază. Voi începe cu un exemplu, pentru că povestea de care a spus-o în ceea ce privește dosar benzinei a fost al meu în Parlamentul European acum multă vreme, peste 10 ani au trecut. Ce s-a întâmplat a fost că am avut un dialog între uh, legiuitori, dar un alt învățământ pe care s-a tras a fost că Uniunea Europeană a fost mai bine pregătită să schimbe standardele decât Statele Unite, care sunt uh, state federale. Uniunea Europeană a adoptat cât de cât standardele californiene, care erau cele mai bune din Statele Unite. Dar doar după ce Uniunea Europeană a adoptat aceleași uh, standarde ridicate în ceea ce privește calitatea combustibilului, inclusiv în uh, rolul uh, sporit al Parlamentului în legiuitoare, care a avut un rol cheie când a fost vorba de promovarea intereselor de mediu și de calitatea aerului. Doar după aceea au fost aplicate aceste standarde ridicate la nivelul federal în Statele Unite. Și cred că de ambele părți ale Atlanticului trebuie să înțelegem uh, Mm, caracterul foarte diferit al instituțiilor și al competențelor de la diferitele niveluri și cred că nu cred că în ceea ce privește te tipul aceste, aceste diferențe au fost lămurite foarte bine de ambele părți. Așadar, mulțumesc pentru că ați dat acest exemplu. Însă arată faptul că, de fapt, aceste chestiuni nu sunt tehnice, sunt foarte politice. Se referă, bineînțeles, la sănătatea oamenilor, la organizarea diferitelor industrii, și așa mai departe. Așadar, trebuie să înțelegem că trebuie să avem niște mecanisme care să trateze aceste chestiuni și care să fie uh, responsabilizate. Asta de ambele părți ale Atlanticului. Cred că am auzit niște comentarii încurajatoare. Mă voi referi la ce profesor Goldman, că prin adoptarea și punerea în aplicare a celor cinci principii juridice în procedura administrativă poate că Uniunea Europeană ar putea să inspire pe alții, să, ridic, să ridice nivelul standardelor internaționale. Deci cred că uh, e un um, comentariu foarte încurajator pentru noi și o să-l adaug pe lista mea atunci când tratez cu Comisia Europeană, care încă este destul de sceptică în legătură cu uh, tentativa noastră de punere în aplicare a unei uh, proceduri administrative unificate în baza articolului 298 al TFUE. O astfel de procedură administrativă unificată ar fi bună nu doar pentru legitimitatea și uh, răspunderea Uniunii Europene și a administrațiilor sale, dar ar avea și un impact probabil la nivel internațional. Și în acest sens n-am discutat foarte mult, așa că vă mulțumesc că ne-ați uh, dat acest, uh, acest ansamblu de prezentări. Acum aș vrea să menționez și faptul că trebuie noi, cei de la această comisie, din acest Parlament, să ne aplecăm asupra modului în care discuțiile în curs cu privire la evaluarea de impact și consultările pentru evitarea birocrației, pe care le cunoaștem foarte bine, cum ar putea acestea să fie luate în considerare astfel încât să uh, ajungem la un nivel uh, înalt de transparență în ceea ce privește consultările. Nu cred că um, propunerile grupului Ștoibe au fost prea promițătoare în acest sens, așa că ar trebui să vedem cum am putea să realizăm acest obiectiv de simplificare a legislației și îmbunătățirea calității legislației printr-o um, analiză corespunzătoare și prin consultări corespunzătoare. Cred că suntem destul de departe de un rezultat mulțumitor. M-a bucurat de asemenea să aud din partea lui Ian Harden că există bune practici cu privire la aceste tipuri de consultări, cel puțin în unele dintre instituțiile noastre uh, Um, și ați menționat Banca Europeană de Investiții, o să ne uităm îndeaproape la procedura pe care a aplicat această instituție când uh, a revizuit normele privind transparența. Cred că este foarte important să înțelegem ce ne-a subliniat uh, invitatul nostru din Polonia, profesor Virgoschi, că nu există o înțelegere um, comună a uh, Um, procedurile administrative în Europeană și mulțumim pentru că ne-ați arătat cum s-a dezvoltat uh, procedura poloneză și faptul că s-a inspirat din cea um, austriacă. Pot să spun și eu că Finlanda a făcut parte din uh, Imperiul Suedez până în 1809 și având în vedere moștenirea pe care o aveam atunci când um, Rusia a trecut în Imperiul Rus în 1809, Trebuie să spun că dreptul administrativ a fost cea mai bună apărare pe care o aveam împotriva autocrației și de aceea uh, Finlanda a putut să dezvolte un nivel de autonomie mare față de uh, Rusia și văd că domnul Zieța, coordonatorul nostru din Polonia, zâmbește când aud aceste lucruri. Așadar, este vorba de faptul că poți să folosești dreptul ca armă de apărare noi ne-am apărat um, împotriva vulturilor care încercau să ne atace. Venind la lista de motive a lui Ian Harding, care au fost foarte bune, motivele pentru care noi, Parlamentul, uh, putem acum să începem uh, în dezbateri mai uh, ample cu privire la legislația administrativă în Uniunea Europeană. De fapt, prin tratat se face apel la o astfel de legislație și aș repeta cuvintele noastre că uneori se înțelege că mm, s-ar spune, da, n ar plăcea, dar poate n-aduce cine știe ce valoare adăugată, dar, într-adevăr, în tratat se face apel la astfel de legislație și apoi e vorba și de o consecvență a procedurilor administrative care fac ca un astfel de demers să fie nevoie de acest lucru și apoi legitimitatea Uniunii Europene în sine necesită acest lucru, lucru menționat de mai mulți uh, vorbitori. Acum aș putea spune că, având în vedere că Uniunea Europeană se află acum în acest proces de negocieri cu Statele Unite în ceea ce privește de tip, trebuie să Înțelegem că ne trebuie și nouă standarde mai bune pentru procedura administrativă, pentru desfășurarea de negocieri internaționale, ceea ce înseamnă că ne trebuie mai multă transparență, mai multă uh, Uh, tragere la răspundere. Nu știu dacă acest lucru va duce neapărat și la eficiență, dar este vorba de o experiență de învățare care este foarte um, uh, dificilă și cred că oamenii din întreaga Uniunea Europeană sunt preocupați de foarte multe lucruri pentru că s-ar putea uh, să periclităm anumite aspecte legate de tragere la răspundere și uh, asumarea răspunderii și transparență și um, Uh, cred că în acest sens uh, putem să-i mulțumim, să, uh, să informăm și domnul Stewart de aceste lucruri și domnul Stewart dacă, dacă dori, am dorit să continuăm dialogul. Știu că dintre invitați doi au fost membri ai echipei academice care au venit cu propunerea de um, directivă privind um, procedura administrativă unificată, așa că cu siguranță vom vorbi despre acest lucru în viitor și Ombudsmanul European este mereu uh, un sprijin când e vorba de discutarea guvernanței administrative. Mulțumesc foarte mult! Yes. Uh, may I thank all our distinguished speakers here in the hall. Mulțumim foarte mult invitațiilor noștri din sală și de peste ocean pentru contribuțiile deosebit de utile Vă mulțumim foarte mult că ați venit la Parlamentul European, fie în persoană, fie pe calea internetului și în acest moment declar uh, închisă această audiere. Mulțumesc foarte mult! Uh, we continue with point Uh, number 25. Trecem acum la punctul 25. Este vorba de o prezentare a doamnei Margot Frölinger de la Oficiul European de Brevete cu privire la situația actuală a pachetului în materie de brevete. Doamna Frölinger, aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Honorable... Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii acestei comisii am fost invitată să vă prezint situația actuală privind aplicarea pachetului uh, unitar în materie de, de brevete, în numele Oficiului European de Brevete. Ar vrea să vă explic. Uh, doamnă, mă scuzați, bine, domnul președinte. Aș dori doar să rog să se facă liniște în sală. Madame, please continue. Ok, thank you. Vă rog să continuați. Mulțumesc foarte mult. Așadar, am venit să vă explic cum s-a implementat brevetul unitar. Pentru acest lucru este important întâi să examinăm cadrul uh, juridic pentru brevetul uh, unitar uh, apoi conținutul acestuia, care este foarte specific, și apoi modul foarte specific în care se pune în aplicare, care a fost prevăzut uh, de către legiuitorii europeni. Încerc, încep cu cadrul um, legislativ. Brevetul unitar a fost creat în două regulamente ale Uniunii Europene care au fost adoptate în decembrie 2012. Acestea se referă la crearea uh, unui efect unitar și unei protecții uniforme și uh, cu uh, acordurile de transpunere uh, conexe. Ambele regulamente au fost adoptate în procedura de cooperare consolidată. Aceasta a fost aleasă ca reprezentând o soluție de ultimă instanță când a reieșit clar că în Consiliu unanimitatea necesară pentru aranjamentele de transpunere nu putea fi întrunită. În acest moment există 25 de state membre care participă la această cooperare consolidată, cu excepția Spaniei, Italiei, care uh, s-au obținut din motive lingvistice și de asemenea Croația, care a aderat la Uniune abia după adoptarea regulamentelor. În plus, Spania a introdus uh, o acțiune în anulare împotriva ambelor regulamente în fața Curții Europene de Justiție. Și în aceste două cauze, avocatul general uh, și-a prezentat uh, concluzie în noiembrie anul trecut și a recomandat uh, respingerea acelor acțiuni anulare, însă uh, până la urmă hotărârea, uh, pronunțarea hotărârii din partea Curții de Justiție se așteaptă să fie luată în lunile care urmează. Ambele regulamente au intrat deja în vigoare, însă acestea nu sunt încă aplicabile. Vor deveni aplicabile abia împreună cu odată cu intrarea în vigoare a acordului privind uh, brevetul unitar. Privind tribunalul uh, pentru brevete unitare, acesta este o instituție care o să fie comună celor 25 de state membre care participă la această cooperare consolidată. Aplicarea ambelor regulamente a fost făcută uh, în legătură cu intrarea în vigoare a acordului privind tribunalul privind drepturile unitare. Acesta a fost un răspuns la cererile foarte puternice și explicite din partea Parlamentului European în timpul um, negocierilor, pentru că membrii acestui forum au considerat că prin uh, înființarea acestei instituții Ehm, fără înființarea acestei eh, instituții, eh, aplicarea uniformă ar fi problematică și ar eh, exista riscul ca instanțele naționale din statele membre care n-ar avea experiență în ceea ce privește litigiile privind brevetele ar putea să revoce și să invalideze brevetele unitare pe teritoriul celor 25 de state membre, ceea ce ar duce la prea multe incertitudine juridică pentru utilizatori. Tribunalul, acordul privind tribunalul în sine uh, necesită um, pentru a intra în vigoare 13 ratificări. 6 state membre deja au ratificat acordul, mai sunt uh, și altele în, în curs de a fi făcute, ceea ce înseamnă că ratificările necesare uh, Uh, s-ar încheia până la finalul acestui an sau la începutul anului viitor, ceea ce înseamnă, încă o dată, că brevetele unitare europene ar putea să devină disponibile la începutul anului viitor. Cel mai devreme, însă cel mai probabil abia spre jumătatea anului viitor. Și acum ajung la conceptul brevetului unitar, care este unul destul de complex, de greu de înțeles. Brevetul unitar, sau cum se numește el, europeanul brevet cu uh, efecte unitare, um, spre deosebire de marca comunitară, nu este un uh, titlu um, autonom european. Este vorba de un brevet al Uniunii Europene acordat de Um, Biroul European pentru Brevete în temeiul normelor și regulamentelor din Convenția Europeană pentru Brevete. Și doar când se acordă brevetul, cele două regulamente ale Uniunii Europene intervin și se aplică. Odată ce titularul de brevete a primit brevetul din partea Biroului European de Brevete, acesta are o opțiune de a solicita uh, un efect unitar pentru brevetul respectiv și dacă solicită um, înregistrarea și um, unor efecte um, unitare, asta înseamnă, în primul rând, că procedurile actuale de validare națională în diferitele state membre vor fi înlocuite de o procedură unică centrală de validare în fața uh, Oficiului European de Brevete. În al doilea rând, taxele um, existente de reînnoire, taxele anuale, care trebuie să, să fie plătite birourilor naționale din fiecare stat membre, vor fi înlocuite de o taxă unică care se va achita la biroul european de brevete. Și în al treilea rând, cerințele de transpunere actuale din statele membre, în multe state membre, vor fi eliminate și va exista o perioadă de tranziție de maxim 12 în care se va face o transpunere, o traducere um, într-o singură uh, limbă um, care va fi depusă în fața Oficiului European de Brevete. Este de asemenea important de înțeles faptul că acest brevet unitar nu va înlocui pe deplin validarea națională pentru că brevetul unitar va fi doar o opțiune suplimentară pentru titularii de brevete. Aceștia vor avea încă opțiunea de a-și valida brevetele la nivel uh, național, indiferent din ce motive uh, optează să facă acest lucru. Așadar, brevetul unitar va crea o um, variantă suplimentară, dar nu va înlocui în întregime brevetele, euro, brevetele clasice. Motivul care stă la baza acestei structuri, care pare complexă, a acestui brevet cu efecte unitare, au fost um, mai multe, însă principalul motiv a fost faptul că legiuitorul a vrut să se bazeze pe sistemul preexistent al Convenției Europene privind brevetele, și um, vrea să uh, se bazeze pe cadrul juridic al acestei convenții și pe funcțiile deja existente. Și ajung acum la punerea în aplicare a brevetului unitar. Construcția acestui brevet unitar a avut, de singur o serie de efecte asupra modului în care uh, s-a făcut punerea în aplicare. Procedura administrativă legată de acest brevet uh, a fost um, uh, înmânată um, Oficiului European de Brevete, însă trebuie menționat uh, faptul că această instituție nu este autonomă, este supravegheată și guvernată de statele membre participante. Și în acest scop a existat un comitet um, al uh, Consiliului de Administrație, al um, uh, Oficiului European pentru BVT. Este vorba de um, organul de conducere al uh, Oficiului European de Brevete și acest comitet de selecție este um, alcătuit din statele membre și din Comisia Europeană ca observator. Acest comitet nu are doar sarcina de a supraveghea și de a guverna Oficiul European de Brevete, ci și sarcina de a adopta regulamentele de punere în aplicare, regulamentele secundare care încă sunt necesare pentru intrarea în funcțiune a brevetului european. Și aceste regulamente de punere în aplicare guvernează procedura administrativă și au fost deja finalizate de către acest comitet, însă e nevoie și de un regulament privind taxele, care să gestioneze renoirea um, taxelor de către împlătite de către titularii de brevete. Această sarcină um, o revine acestui comitet acum și probabil că va fi sarcina cea mai grea acestui comitet de selecție. În articolul 12 din regulamentul uh, Uniunii Europene enumeră o serie de criterii care trebuie să fie luate în considerare atunci când se stabilește nivelul taxelor. Printre aceste criterii se uh, numără dimensiunea pieței, nivelul uh, uh taxelor de renoire care sunt plătite acum pentru un, uh, bile, un brevet uh, normal european, competitivitatea industriei europene și nevoia de încurajare a inovării, dar și um, situații ale unor entități specifice, cum ar fi IMM-urile, universitățile și institutele de cercetare. Pe de altă parte însă, regulamentul Uniunii Europene mai uh, stipulează și faptul că aceste taxe de reînnoire uh, împreună, trebuie să fie luate în considerare împreună cu procedurile cu uh, taxele de procedură care trebuie să fie plătite către Oficiul European de Brevet atunci când se face cercetarea uh, solicitărilor um, de brevet, iar acestea trebuie să fie suficiente pentru a garanta un buget echilibrat pentru această instituție, pentru Oficiul European de Brevet. Acest lucru este menționat uh, în dispozitivul regulamentului. Lucru important pentru că în acest moment Oficiul European de Brevete primește 50% dintre taxele de renoire care sunt colectate de statele membre. Uh, este vorba de o parte importantă a bugetului um, Oficiului European de Brevete, uh, reprezintă cam o treime din bugetul acestuia și este utilizat pentru o um, subvenționare indirectă a costurilor pentru cercetare și pentru examinarea uh, solicitărilor pentru brevet um, european. Și dacă venitul acesta este prea mic, înseamnă că Um, Oficiul European de Brevete ar, însemna, ar trebui să ridice nivelul uh, taxelor procedurale. Acest lucru a fost recunoscut de către legiuitorul european și de aceea acesta a dorit uh, să se evite o astfel de situație. Din toate acestea, tragem concluzia că aceste taxe de renuire trebuie să fie suficient de scăzute ca brevetul unitar să fie atractiv pentru utilizator, însă nu pot să fie prea scăzute pentru că n-ar trebui să pericliteze uh, echilibrul bugetar și financiar al Oficiului European de Brevete. Ținând cont de acest uh, lucru, Oficiul European de Brevete a desfășurat consultări uh, intense cu um, utilizatorii, iar aceștia au spus în mod consecvent că nu vor să, că vor să, că nu vor să plătească mai mult uh, pentru um, uh, bugetul unitar decât plătesc acum pentru brevetele clasice pe care validează într-o serie de uh, state membre. Și în acest sens, Oficiul European de Brevete a venit cu statistici în atenția utilizatorilor, uh, în atenția utilizatorilor de și a statelor membre și se arată în acestea că numărul de state în care se uh, validează brevete este în descreștere continuă. În acest moment, un brevet european este validat în doar patru state membre din cele 25 care participă la consolidarea, la cooperarea consolidată. Și 65% din toate brevetele europene sunt validate doar în trei state membre sau chiar mai puțin de trei. Ca urmare, utilizatorii susțin că nu sunt gata să aleagă brevetul uh, unitar dacă nivelul taxelor pentru acesta uh, este mai uh, ridicat decât ceea ce plătesc în acest moment pentru reînnoirea taxelor brevet pentru 3 sau 4 state membre. Și dacă acest uh, cost ar fi mai mare, atunci uh, brevetul unitar nu ar fi uh, interesant atrăgător pentru utilizatori. Pe de altă parte, însă, statele membre sunt preocupate că un nivel scăzut al taxelor ar genera prea puține venituri din um, acesta pentru bugetul Oficiului European pentru Brevete, dar și pentru bugetul statelor membre. Pentru a permite statelor membre să aibă discuții informate pe această temă, Oficiul Urban Dumnezeu le-a oferit membrilor Comitetului de Selecție niște date financiare și niște estimări financiare cu privire la diferite niveluri ale taxelor și impactul pe care l-ar avea acestea asupra uh, echilibrului financiar al EPO. În total, le-am furnizat 48 de scenarii diferite, simulări diferite, pe care le-am uh, discutat în cadrul a 5 reuniuni ale acestui comitet, iar discuțiile uh, au arătat faptul că un nivel um, um, care ar corespunde echivalentului uh, taxelor de renoire pentru trei state membre al, ar um, duce la uh, pierderi semnificative financiare pentru EPO. Un nivel care ar corespunde uh, taxelor în 4 sau 5 state membre ar putea să fie fezabil. Apoi, încă o chestiune care a fost discutată intens în uh, comitetul uh, um, de selecție, dar și în consultările cu utilizatorii, a fost dacă ar trebui să existe o reducere a taxelor specifică pentru anumite entități, cum ar fi IMM-urile, universitățile și instituțiile de cercetare. Și Aici uh, perspectiva statelor membre și cea a utilizatorilor sunt mai convergente, pentru că atât asociațiile de utilizatori și statele membre sunt reticente în ceea ce privește o, o astfel de reducere a taxelor pentru IMM-uri. Asociațiile utilizatorilor susțin faptul că e mai important să existe un nivel general al taxelor care să fie suficient de scăzut ca să fie atractiv pentru toate tipurile de deținători de brevete și uh, statele membre au fost preocupate de posibilitatea controlului și lipsa de măsuri de prevenire a abuzului uh, de anumite reduceri specifice pentru taxe. Ținând cont de toate acestea, Oficiul European pentru Brevete este acum dispus să vină cu trei propuneri în ceea ce privește nivelul de taxe și ne vom propune să găsim un echilibru bun între uh, toate, to toți acești parametri, acești indicatori care uh, par a fi uh, în uh, conflict unii cu ceilalți. Și atunci intenționăm să înaintăm aceste propuneri Comitetului de Selecție um, la prima reuniune la sfârșitul lui martie cu obiectivul de a avea o adoptare a nivelului de uh, nivelului taxelor în luna iunie. Considerăm că este important ca acest nivel ați actelor să fie adoptat cu multă vreme înainte pentru ca um, companiile să poată planifica cu multă vreme înainte și să facă toate calculele uh, financiare bugetare necesare. Suntem um, conștienți că discuțiile între statele membre vor fi foarte uh, grele, însă avem încredere că va exista suficient angajament uh, politic din partea statelor membre să convină asupra unui nivel al taxelor care să asigure că brevetul unitar pe care l-au așteptat utilizatorii de peste 40 de ani va fi un succes real. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Uh, are there any questions from the members? Sunt întrebări în sală? Domnule Svievca, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Frölinger pentru această prezentare deosebit de clară asupra aceea ce reprezintă până la urmă unul dintre cele mai mari succese ale Parlamentului European și ale Consiliului European. Întrebarea mea se referă la un aspect concret. Este vorba despre jurisprudența asupra brevetelor. Vreau să vă întreb dacă s-a luat o decizie în acest sens. Cine este responsabil pentru tratarea, ce instanțe sunt responsabile pentru tratarea acestor brevete? Mulțumesc, vreau să-i pun două întrebări doamnei Frölinger. În primul și în primul rând, mă, aștept dacă, mă întreb dacă statele membre au într-adevăr sau așteaptă într-adevăr cu sufletul la gură acest brevet unitar sau nu, pentru că doamna Freliger ne spunea că există multe reticențe. Deci, statele membre așteaptă sau nu acest brevet? În al doilea rând, oare această reticență nu are drept cauze alte motive uh, dincolo de cele financiare și anume unul dintre, acest, uh, dintre aceste motive ar fi practic darea la o parte a brevetelor naționale. Doamna Frölinger îmi spunea că brevetul european va funcționa în uh, paralel cu brevetele naționale, dar dar din voie să vă întreb dacă, spre exemplu, brevetul european nu va intra în contradicție practic cu brevetul din Franța. Domnul președinte, Comisia nu cred că vrea să adreseze vreo întrebare. Prin urmare, mai întâi de toate, îi dăm cuvântul doamnei Frölinger și mai apoi Comisia va avea posibilitatea de a reacționa. Doamna Frölinger, mulțumesc! Domnule Siefka, ați pus practic degetul pe rană. V-am spus deja că nu va exista niciun fel de brevet unitar atâta timp cât instanța comună pentru brevete nu va fi creată. Deocamdată, um, oficiul nostru este doar uh, Um, implicată oarecum marginală, are o implicare marginală în constituirea acestei instanțe comune, dar vă asigurăm că urmărim ce se întâmplă în celelalte forumuri care se ocupă, spre exemplu, de crearea regulilor de procedură a instanței comune pentru brevete. Mai există și alte organisme care se ocupă de politica de remunerare, de uh, statutul funcționarilor acestei instanțe, să discută de asemenea și despre bugetul și uh, aranjamentele financiare care vor guverna activitatea instanței comune. Dacă însă doriți mai multe informații pe marginea acestor activități, vreau să vă recomand să-l invitați la, ședință, la o ședință a dumneavoastră pe președintele grupului uh, care se ocupă de problematica uh, Uh, instanței comune pentru brevete. În ceea, în ceea ce privește diviziunile regionale, ei bine, doar una a fost decisă până în momentul de față între Finlanda și cele trei state uh, baltice. În momentul de față se, port, se poartă discuții între Cehia și Slovacia pe marginea uh, separații regionale, mai există și discuții, din câte știm noi, între Ungaria și Slovania, uh, Slovenia și de asemenea pare să că și Croația s-a implicat în discuții, chit că Croația deocamdată nu a ratificat uh, acordul. Mai există și alte state care ar vrea să creeze, pare să divizii locale și nu regionale, dar răspunsurile la toate acestea, la toate aceste aspecte le vom primi uh, în cursul anului. Acum, în ceea ce privește întrebarea domnului Le Breton, și anume relația dintre brevetele europene și cele naționale. Ați atras pe drept cuvânt uh, atenția asupra faptului că brevetul unificat nu funcționează doar în paralel cu brevetul european, ci și în, uh, în paralel cu brevetele naționale. Noi nu credem că cererile la nivel național vor scădea neapărat ca urmare a creierii unui brevet uh, unitar. De ce? Pentru că companiile au strategii diferite. Unele companii își doresc să obțină brevete cât mai rapid cu putință și brevetele naționale sunt obținute cel mai rapid și de asemenea brevetele naționale implică costuri mai mici decât brevetele europene și deci pornind de la aceste de la aceste premise, noi considerăm că brevetele unitare pot funcționa foarte bine împreună cu cele europene și cele naționale. Mulțumesc, dau cuvântul acum cu Comisiei. Kerstin. Mulțumesc, mulțumesc doamnei Frölinger pentru că ne-a prezentat activitățile Oficiului European de Prevete. Am înțeles că a durat 40 de ani uh, să se ajungă la un consens asupra pachetului. Sperăm că punerea în aplicare a pachetului nu va dura la fel de mult, dar, bineînțeles, punerea în aplicare e, va fi una complexă. Accesul facil, a, accesul facil la instruma, instrumente este una dintre dorințele cele mai importante ale Comisiei Jurii uh, Juncker, îmi cer scuze. Și uh, tocmai de aceea, în domeniul brevetelor, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a pune în aplicare toate aceste reguli asupra cărora s-a luat deja o decizie. Pentru a se ajunge la această punere în aplicare, trebuie bineînțeles să, uh, trebuie, bineînțeles să punem presiunea asupra statelor membre. Avem nevoie de ratificarea acordului în încă șapte state membre. Această presiune poate fi pusă și de dumneavoastră. Cu ajutorul uh, dumneavoastră am putea obține câștig de cauză. Comisarul nostru este foarte angajat pe această cale pentru că domnia sa se gândește la importanța facilitării activităților creatoare ale companiilor. Pentru a facilita activitățile creatoare, bineînțeles, trebuie să avem un uh, cadru european. Și astfel ajung la problema taxelor. Dacă e ca sistemul să fie unul funcțional, e clar că taxele trebuie să fie atrăgătoare. Nimeni nu obligă companiile să ob- obțină un brevet uh, unificat, dar trebuie măcar să aibă posibilitatea de a solicita un asemenea brevet. Iar dacă sistemul va exista, atunci trebuie să ne asigurăm că el poate fi folosit, că este atrăgător, că este uh, că este cât se poate de solid. Iar pentru asta, bineînțeles, trebuie să purtăm în continuare dezbateri, să venim cu argumente în acele state membre care în continuare uh, discută ratificarea uh, acordului privind instanța. Iar acest, această ratificare este esențială pentru intrarea în vigoare a pachetului privind brevetele. Mulțumesc. Acesta fiind spus, să putem încheia prezentarea. Vreau să-i mulțumesc doamnei Frölinger pentru intervenția domniei sale. Trecem acum la punctul 31 de pe ordinea de zi. Este vorba de reforma Curții Europene de Justiție. Vreau să-i dau cuvântul domnului Caninci în primul și în primul rând. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei Jurii, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație care mi-a fost adresată. Mă bucur foarte mult că pot fi alături de dumneavoastră pentru a vă prezenta situația, starea reformei Curții Europene de Justiție. Eu mă voi ocupa, eu voi fi liderul uh, grupului care se ocupă de negocierea acestei reforme cu Parlamentul European. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă prezint în câteva minute uh, în ce situație ne aflăm în momentul de față și ce, care sunt uh, obiectivele noastre de viitor. Din decembrie anul trecut, Consiliul, uh, mă bucur tare mult că vă pot spune asta, uh, a făcut uh, mai progrese. Am, cu, curtea sau Consiliul a ajuns la un fel de consens pe marginea propunerilor făcute de CEJ în octombrie anul trecut. Ministrul uh, Rastici a prezentat uh, în ianuarie uh, rezultatul, rezultatele acestui consens, dar permiteți-mi să-l rezum la rândul meu Uh, cele mai uh, importante aspecte ale consensului atins în Consiliu. Deci, va crește numărul de judecători la Curtea Generală la numărul de 56 în trei etape. Prima etapă este în septembrie anul acesta, când vom avea 12 judecători în plus. În anul 2016 vom uh, dizolva Tribunalul pentru Funcționari și uh, judecătorii de acolo vor fi incluși în uh, Tribunalul General. A treia etapă va fi în 2019, când numărul de judecători va uh, fi sporit cu încă nouă. Aceste trei etape ar trebui să fie scrise negru pe alb, să devină obligatorii, iar Curtea Europeană de Justiție va purce de la includerea acestor noi judecători în, uh, în corpul de judecători. În ceea ce privește costurile, considerăm că această reformă nu va fi foarte uh, costisitoare și, uh, mai mult decât atât, banii folosiți pentru această reformă vor fi bani bine, bine cheltuiți costurile administrative vor apărea doar în prima și a doua fază, în a treia fază de angajare a judecătorilor nu va, vor mai exista costuri administrative. 14 milioane de euro până în 2019, practic, costul acestei reforme. Am stabilit ca uh, CEJ să-și prezinte anual rapoarte cu privire la activitatea sa, cu privire la rezolvarea apelurilor uh, și să propună anual măsuri de îmbunătățire a activităților. De asemenea, în fiecare an va, va fi făcută o evaluare a curții generale, a Tribunalului General, uh, am uh, înțeles că această evaluare nu va duce atenție, atingere numărului de judecători, ci se va referi doar la funcționarea uh, instanțelor și la costuri. La nivel intern, tribunalul își va uh, revizui regulile de procedură cândva înainte de anul 2019. Vreau să vă spun că statele membre au fost foarte încântate de această reformă. Noi uh, sperăm că, iată, avem, am ajuns în momentul oportun pentru a lua o decizie finală pe marginea CEJ, care are nevoie de această uh, reformă. Reforma aceasta este absolut esențială dacă e ca uh, CEJ să funcționeze pe, pe termen lung. Asociația uh, cea mai importantă a avocaților și juriștilor europeni este întru totul de acord cu propunerile noastre de reformă. Uh, săptămâna trecută, membrii Coreper au fost informați că pe baza acestor termeni la care s-a ajuns, uh, pe marginea cărora s-a ajuns la un consens, se vor începe negocierile cu Parlamentul European, dar și cu statele membre. Uh, pentru că, iată, negocierile cu Parlamentul în, uh, încep, uh, mă aflu și eu în fața dumneavoastră astăzi. În plus, vreau să vă informez că președinția a prezentat statelor membre metodele care vor fi folosite pentru alegerea celor 12 state membre care își vor desemna judecătorii pentru tribunal. Bineînțeles, candidații vor fi evaluați pornind de la articolul 255. Această metodă ne va oferi de asemenea soluțiile necesare pentru uh, a asigura funcționarea tribunalului funcționarilor înainte de incorporarea sa în Tribunalul General. Metoda noastră a fost uh, sprijinită de statele membre și prin urmare vom continua să o aplicăm. Iată, după patru ani de muncă, reforma aceasta pare să se concretizeze. Sper că vom finaliza discuțiile cât mai curând cu putință pentru a permite celor primilor 12 judecători să își să își preia responsabilitățile cât mai curând cu putință. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și președinția abia așteaptă să înceapă negocierile cu Parlamentul. Cu Parlamentul vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Domnul raportor are cuvântul. Obrigado, senhor presidente, senhor... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim reprezentantului comisiei. Dragi colegi, sunt absolut uluit după această intervenție pentru că vin dintr-o țară care a fost supusă unor măsuri extrem de riguroase de austeritate. În Portugalia, pur și simplu, am fost obligați să facem reduceri la nivelul cheltuierilor publice. Am fost obligați să fim foarte riguroși în ceea ce privește cheltuielile publice, care au fost reduse nu s-a vorbit în niciun fel de creșterea acestor cheltuieli. Și în această reformă se spune și atrag atenția asupra acestui fapt. Tribunalul a propus să se crească numărul de judecători. 12, acum 4 ani, în 2011, și nu s-a ajuns la un acord cu un Consiliu în ceea ce privește numirea acestor noi 12 judecători, pentru că în Consiliu sunt 28 de state membre și rămâneau evident în afară 16. Cum s-a rezolvat acest uh, blocaj care a durat 3 ani? În loc de 12 se numit acum 28. Fiecare stat membru își numește propriul judecător și așa s-a rezolvat problema. Foarte clar, nu? Deci nu există scrupule în ceea ce privește fondurile europene. Uh, aici ușor se găsește o soluție. Haideți să fim clar, să ne asumăm responsabilitățile. Fiecare judecător costă în medie și nu inventez. Că, până la urmă nici nu înțelegem cât câștigă un judecător la Tribunalul de Justiție, dar să spunem un uh, milion de euro în medie pe an. Se spune acest lucru de altfel în raportul unui parlamentar european de acum 2-3 ani. Prin urmare, fiecare stat membru dorește să-și numească propriul judecător. S-au stabilit 12, nu s-a ajuns la niciun acord și s-a zis că, bun, vom pune uh, 28, deci până la urmă costul s-a dublat. Eu am crezut că totuși banii contribuabililor europeni sunt respectați un pic mai mult, pentru că până la urmă pe ei reprezentăm noi. Putem cheltui în stânga și în dreapta tot ce vrem. Spania, Grecia, Irlanda însă suferă niște limitări enorme în ceea ce privește cheltuielile publice și aici cheltuim cum ne taie capul pe chestiuni structurale care uh, au efect și pe viitor. Întrebarea ar fi, deci este absolut necesară această măsură? Era cu adevărat necesar așa ceva? Să ne spună cei care au venit cu această propunere. În 2007, 28 judecători aveau 300 sau 400 de procese în curs. În 2014, 700 sau 800 era numărul proceselor în curs. De ce această întârziere? Nu există suficient judecători? Există alte probleme? Sau poate durata procedurilor e prea lungă? În ce măsură e productiv un judecător? Și astea sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem. Productivitatea companiei trebuie să fie evaluată în funcție de produsul care rezultă în urma activității lucrătorului. Și noi trebuie să vorbim despre productivitate, vorbim despre asta tot timpul în Europa și mă întreb câte procese trebuie alocate unui judecător pentru ca acesta să fie productiv. La noi cifrele variază. Judecătorul Tribunalului de Prima Instanță are 3-400 de procese pe an în care se pronunță. Judecătorul unui trib- unei instanțe superioare 150 cam în medie pe an. În uh, Curtea Europeană a Drepturilor Omului în fiecare an intră cam 90.000 de cauze pentru 47 de judecători. Judecătorul din Tribunalul General are 25 de procese de an. Nici nu se ajunge acolo. Poate că procesele sunt așa de complicate că nu reușesc să ajungă la 40-50 pe an. Nu știu. Însă haideți să ne hotărâm într-un fel sau altul înainte să luăm hotărâri. Și acum ni se spune, a, tribunalul a cerut o creștere, creștere mai degrabă dublare și asta este un afront la adresa inteligenței oamenilor. Lucrul acesta mă nemulțumește total, pentru că eu am fost ales de oameni care, ca să fiu atent și să controlez cheltuielile organelor executive. Asta face în mod tradițional un parlament. Protejează contribuabilii și controlează modul în care banii sunt cheltuiți pentru a vedea cum se folosesc fondurile colectate din impozite. Trebuie să stabilim un criteriu obiectiv de productivitate. Trebuie să știm care sunt cerințele din diverse tribunale. Tribunalele Uniunii Europene sunt unicele tribunale care nu sunt supuse vreunui control uh, la nivelul eficienței. Mă gândesc la Curtea Europeană de Justiție. Cum se poate să nu putem afla cât câștigă un judecător? Un judecător de la eh, Tribunalul General sau de la Curtea de Justiție, cât timp petrece în afara curții pentru a preda, pentru a călători și așa mai departe? Lucrurile acestea nu le știm și ar trebui să știm, pentru că banii nu sunt elastici. Nu putem să-i lungim la nesfârșit, să luăm astfel de măsuri pentru a ști care este productivitatea unui judecător. Câte procese putem cere unui judecător? să instrumentalizeze pe an, rezonabil vorbind. Trebuie să reprezentăm contribuabilii, trebuie să le apărăm interesele. Dacă nu, uh, cheltuim niște bani care nu sunt ai noștri și e mult mai ușor să facem acest lucru. De aceea, poziția pe care eu o susțin în această comisie este următoarea. Nici o decizie în acest sens până când nu avem date obiective, certe, referitoare la eficiență, la productivitate, la uh, eficiența și necesitatea unei astfel de măsuri. Pentru că eu aud aici niște lucruri foarte îngrijorătoare. Fără funcții publice în tribunalele de, publi- de primă instanță. Costă mai mult să dublezi numărul judecătorilor sau să creezi un alt tribunal având în vedere că există multe cereri Um, care au fost făcute în ultimii ani. Prin urmare, dragi colegi, haideți să ne gândim un pic, să nu luăm hotărâri uh, în necunoștință de cauză. Avem nevoie de informații privind funcționarea, costul și productivitatea judecătorilor, pentru că altfel, efectiv, dăm dovadă de lipsă de respect față de cetățenii europeni, contribuabilii pe care îi reprezentăm. Mrs. Reda. Mulțumesc, doamna Reda. Uh, thank you very much for the presentation. Uh, Mulțumesc pentru prezentare. Trebuie să avem în vedere faptul că uh, durata procedurilor în instanță are efecte pe termen lung asupra economiei. Dacă e nevoie de mult timp pentru a se ajunge la o hotărâre în instanță, e o problemă și cred că nu putem să uh, avem în vedere doar costuri suplimentare al mai multor judecători, fără să avem în vedere și avantajele unor proceduri în instanța mai rapide. Sigur că în trecut instanțele aveau mai puțin judecători, dar în același timp există o creștere a responsabilităților și cred că oricare ar fi numărul judecătorilor potrivit, pentru a avea decizii și proceduri rapide, asta este ceea ce ar trebui să ne intereseze. Și aș vrea de asemenea să mai adaug ceva. Dacă depășim principiul acesta al unui judecător per țară, poate că avem posibilitatea să reprezentăm diferite domenii ale legii sau dispoziții referitoare la egalitatea de gen. Astea sunt lucruri care ar trebui avut în vedere. Mulțumim, doamnei Viefca. Domnul Vievca. prezident. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, reprezentantului președinției letone pentru toate informațiile pe care ni le-a oferit. De la bun început, aș dori să vă cer să ne spuneți mai multe despre metoda folosită pentru alegerea judecătorilor suplimentari acea metodă pe care spuneați că statele membre au uh, îmbrățișat-o. E o informație absolut esențială. Doamna Reda deja a făcut toate comentariile pe care eu le-aș fi făcut sau pe care eu doream să le, să le fac după intervenția atât de emotivă a colegului uh, portughez. Problematica eficienței este una pe care trebuie să o evaluăm dintr-o perspectivă largă. Nu este vorba aici doar despre eficiența Curții de Justiție, ci este vorba despre eficiența Uniunii Europene ca, per ansamblu. Vedem că durează tot mai mult până când uh, Curtea Europeană își pronunță sentința. Și asta costă. Se solicită, prin urmare, sume din ce în ce mai mari din partea Uniunii Europene, până la urmă, tocmai din pricina faptului că sentințele sau deciziile nu sunt pronunțate într-o perioadă care să poată fi estimată în avans. Această întârziere a pronunțării deciziilor duce uneori la falimentul unor companii. E, e tocmai de aceea nevoie de o mai mare eficiență la nivelul Curții Europene de Justiție. Eu nu am nimic împotriva creșterii numărului de judecători la CEJ, dar până la urmă cu toții trebuie să facem economii dacă CEJ trebuie să facă economii la rândul său, atunci nu are nevoie de 28 de judecători suplimentari, ci doar de 12. Până la urmă, reforma aceasta însă, iată, nu va implica cine știe ce costuri costuri suplimentare. Costurile nu vor fi mai mari dacă, e, dacă tot ne facem Uh, griji uh, uh, din punctul acesta de vedere. Și până la urmă, Uniunea Europeană sau instituțiile europene sunt cele care judecă sau evaluează bugetul și execuția bugetară a Curții Europene de Justiție. Deci, dacă am uh, privi uh, lucrurile dintr-o perspectivă pur mercantilă, atunci se prea poate ca, se prea poate ca economiile acestea să, duce, să ducă la o scădere a eficienței. Or, noi ne dorim o eficiență sporită în niște condiții cât se poate de clare. Uh, Parlamentul European deja a luat o decizie pe marginea acestui subiect. Uh, blocajul a intervenit la nivelul Consiliului. Acum Consiliul ne spune că ar putea găsi, ar putea lua o decizie până, la, până în vară Uh, și lucrul acesta nu trebuie decât să ne bucure dacă avem posibilitatea și noi, Parlamentul European, vrem să fim implicați în continuare în negocieri. Mulțumim, domnule Breton. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție scurtă pentru că domnul Marinio Pinto a spus deja aproape tot. Mă opun acestui proiect de dublare a numărului judecătorilor, în primul rând pentru că va fi foarte costisitor. Pe baza studiilor făcute, fiecare judecător um, necesită do un milion de euro pe an, deci o să ajungem la 28 de la 12 milioane de euro. Uh, ni se spune că nu vor fi recrutați secretari și așa mai departe. Nu cred. Fără îndoială trebuie recrutați traducător, cel puțin. O a doua problemă uh, se suspendă Tribunalul Funcției Publice și acest lucru riscă să marginalizeze cazurile sociale, pentru că dacă toate cazurile sunt uh, trimise în instanță, prioritatea va fi dată cazurilor economice considerate mai importante. Există și o problemă juridică, pentru că articolul 267 din Tratatul de Funcționare spune că Parlamentul și Consiliul pot crea tribunale specializare, dar nu spun că pot elimina. Mă întreb deci pe ce temei juridic o să eliminăm Tribunalul Funcției Publice. Și o a treia problemă la care țin personal, Frontul Național și Partidul Suveranist, organul creează funcția. Num- creșterea numărului de judecători va determina ca acești judecători să atace din ce în ce mai mult suveranitatea statelor și nu vrem să multiplicăm abuzurile în acest sens. Există de la cauza, hotărârea în cauza Costa trei astfel de procese care fac lucruri ce nu sunt prevăzute în tratat. Dacă vrem să ajutăm instanța, trebuie să găsim soluția indicată de domnul Pinto și anume să găsim mijloace de a crede productivitatea instanței. Nu o să îi deranjeze prea mult pe judecător să se implice un pic mai mult. Mulțumesc. Domnul Chesto. Pintos Ausführungen insoweit folgen, ähm, als er sich kritisch gegenüber der Austeritätspolitik Domnul uh, Antevorbitorii mei, îmi cer scuze, au vorbit despre politica de austeritate, dar nu cred că putem vorbi aici despre austeritate, pentru că uh, critica adusă austerității ar trebui să fie făcută în alt domeniu și nu în cel al uh, justiției. Faptul că numărul de cauza adusă în, atenție, în atenția ceh, ceh ne face, ne obligă practic să luăm în calcul în condițiile de față o durată din ce în ce mai lungă pentru soluționarea litigiilor. În momentul de față, o decizie este pronunțată în medie în decursul a 48 de luni. Ei bine, dacă e ca sistemul judiciar să funcționeze cu adevărat, atunci uh, termenele acestea trebuie să fie scăzute. Ori în momentul de față termenele nu sunt deloc previzibile. Și tocmai pornind de la această premisă, consider că în uh, o, o creștere a numărului de judecători este la CEJ este absolut esențial. Am discutat despre asta și aici în comisie, dar uh, și în vizita noastră la CEJ. Da, cred că ar trebui să stabilim o cotă în alegerea cotă de gen în alegerea judecătorilor. E important acest gender mainstreaming și în ceea ce privește judecătorii activi la Curtea de Justiție. Domnul Buda. Domnul președinte, mulțumesc foarte pe scurt, uh, pentru că s-au spus foarte multe lucruri aici, din cele care vreau să mai spun și eu. Un lucru este clar, stimați colegi. Avem de-a face în momentul de față cu o durată foarte mare a intervalului în care se judecă un proces. Și atunci ce facem? Pentru că o durată foarte mare a unui proces înseamnă de foarte multe ori moartea unor uh, societăți, înseamnă falimentul unor societăți. Și atunci nu cred că putem să stăm pasiv la această, la această chestiune. Uh, sigur, justiția costă. Așa este. Avem la nivelul Uniunii Europene cheltuieli foarte mari. Trebuie să le prioritizăm. Însă aș vrea să vă spun că, în opinia mea, cea mai serioasă investiție pe care putem să o facem este în justiție. Pentru că ori de câte ori are loc, are loc o încălcare a unui drept în uh, Uniunea Europeană, ce faci? Te duci la justiție. Și de foarte multe ori un act de justiție foarte târziu, eficient pentru tine. Și atunci, creșterea numărului de, de judecători reiese în mod absolut clar Putem vorbi dacă avem de-a face cu 28 sau cu 20 sau cu 12, pentru că mai a fost o discuție aici cum alegem judecătorii și s-a ajuns la această soluție de 28 pentru că nu se găsea un criteriu obiectiv neapărat de selecția lor, dar nici într-un caz nu că putem vorbi de productivitatea unui judecător, la fel cum am vorbit de ce înseamnă uh, productivitatea unei mașini. Un judecător gândește, analizează nu mă interesează cât stă el neapărat în uh, Palatul de Justiție sau în clădirea în care își desfășoară activitatea, este important ce judecă și cum judecă. Și de aceea cred că trebuie să privim foarte atent. Dacă ne reducem doar la ceea ce înseamnă să reducem cheltuielile, atunci haideți să facem în felul următor. Reducem salariile parlamentarilor, că și așa sunt foarte mari, dacă gândim în acest termen. Eu cred că nu putem gândi în acest termen. Este important ca la nivelul Uniunii Europene să fie o justiție funcțională și asta înseamnă celeritate, adică judecarea cauzelor cât se poate de repede. Mulțumesc! Um, uh, I will also have two questions. Am două întrebări pentru președinție. Având în vedere limitele de timp pe care trebuie să le respectăm, după ce încheiem acest punct, vom putea doar parcurge punctul 27 astăzi. 26 se corectează domnul președinte și restul Yes, 26, 27. Deci 26 și 27 le facem astăzi și restul trebuie să fie amânate pentru o altă reuniune. Este doar uh, un anunț de ordin administrativ pentru cei dintre dumneavoastră care așteptau ultimele puncte. Bun. Întrebarea mea ar fi, de fapt, una dublă. În primul rând, am înțeles corect că în uh, a treia etapă a reformei, nu este posibil niciun referendum, având în vedere totuși că aceste proceduri sunt foarte importante pentru productivitatea curții. S-ar putea să fie destul de problematic dacă așa stau lucrurile. A doua întrebare este de ordin mai general. Statele membre au ajuns la concluzia că pe viitor trebuie să se constituie senate specializate sau secții specializate și acum reforma uh, merge în direcția contrară și anume se uh, elimină instanțele pentru publice Deci ne confruntăm cu această situație în care statele membre se gândesc uh, să meargă în sens contrar față de prevederile articolului 256? Cel puțin eu așa interpretez lucrurile din tratatul de la Nisa. Thank you very much, Mr. Swoboda. Um, And thank you everyone for... Mulțumim domnului Svoboda și mulțumim tuturor pentru contribuția la aceste discuții. Președinția a luat notă de toate intervențiile dumneavoastră și fără îndoială vom analiza întrebările pe care ni le-a spus pentru a găsi un răspuns. Ați menționat nevoia unor informații obiective în ceea ce privește reforma care vizează dublarea numărului de judecători. Date obiective Eh, din punctul nostru de vedere, subliniază faptul că există mm, un număr mare de cauze care se acumulează în timp. Există peste 20 de milioane de euro în cereri de compensații, există milioane de euro care sunt înghețați în economie în așteptarea hotărârilor judecătorești, deci sistemul acesta nu funcționează la parametrii maximi. Și asta urmărim ca obiective. Asta este totuși punctul de pornire. De aici pornim și de aceea credem că creșterea numărului de judecători e o soluție. E nevoie de 28 judecători? Noi credem că da. În parte decizia este una politică, e adevărat. Știm că statele membre n-au reușit să convină asupra unui număr mai mic, și anume cine numește judecător și cine nu. Nu s-a putut ajunge la un acord în Consiliu în acest sens, prin urmare, singura soluție pe care am găsit-o este ca fiecare stat să aibă un judecător și asta se va dovedi rentabil pe termen lung pentru că va crește competența curții. Suntem gata să discutăm preocupările menționate de domnul Pinto și domnul Lebreton uh, și să dobândim mai multe informații referitoare la datele concrete și cifrele pe care să ne bazăm deciziile, așa cum ați sugerat dumneavoastră. Și vreau să reiau cele spuse de domnul Reda și domnul Zievska, și anume că aceasta ar putea să fie o bună soluție. Domnul Zievska s-a referit la metoda de numire a judecătorilor, dacă am înțeles eu corect. Ați întrebat cum vor proceda statele membre. Principiul cheie de bază este că va exista o listă uh, care se distribuie în funcție de rotația președinției Consiliului. Există o hotărâre a Consiliului din 2007 care spune care este ordinea acestor state membre. Germania și la final începe cu Germania și la final e Finlanda și apoi Croația. Deci vom determina de la care stat începem numărătoarea. Considerăm că e o metodă transparentă și care generează și echilibru geografic, pentru că uh, statele membre nu sunt distribuite în ordine alfabetică geografic. Deci ăsta este un principiu uh, pe care lucrăm noi și statele membre au avut o abordare pozitivă a acestei soluții. Apoi, domnul Svoboda a pus două întrebări care se referă exact la problema, la blocajul pe care îl avem. Aceasta a treia etapă, da, nu planificăm să venim cu secretari suplimentari, referendari, ceea ce înseamnă că va exista o reformă a acestora și fiecare judecător va avea ceva de genul 2, câtva astfel de secretari sau asistenți. Lucru care va influența activitatea judecătorilor, dar nu într-o foarte mare măsură. Colegul, colega de la Curtea de Justiție, doamna Escobar, poate că vrea să intre în detalii și să ne spună care ar putea fi impactul asupra activității judecătorilor. În ceea ce privește articolul 256 din tratatul de la Nisa cu privire la aceste curți specializate, da, e o opțiune, e adevărat, pe care am putea avea în vedere, însă curtea, în propunerea sa, a estimat că soluția ar fi creșterea numărului de judecători și nu înființarea de curți sau tribunale specializate, soluția pentru situația actuală. Poate în acest sens reprezentantul curții poate să ne ofere niște detalii suplimentare. Deci cam asta din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Uh, okay, uh, then I think... Foarte bine. Atunci, cred că putem să considerăm acest punct ca fiind închis deocamdată. Nu au mai fost alte de de rarea cuvântului. Ba da, domnul Pintu. Dați-mi voie să vă ofer o clarificare, să-i ofer o clarificare domnului care tocmai a intervenit. Ați spus că am fost emoțional în intervenția mea. Uh, eu n-am experiență nici în Parlament, nici în politică, de aceea atunci când intervin și vorbesc despre lucruri în care cred, vorbesc din suflet și de aceea am emoții. Uh, thank you very, very much. Uh, there... Mulțumim. Închidem așadar acest punct de pe ordinea de zi și trecem nu, revenim la punctul 26, la prezentarea realizată de serviciul juridic cu privire la avizul 2 pe 13 emis de Curtea de Justiție. Invit serviciul juridic să ia cuvântul. Thank you, Chair uh, and thank you for the invitation. And... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această invitație, pentru ocazia pe care ne-o dați să vă prezentăm acest aviz important uh, emis de Curtea de Justiție. Este vorba de avizul 2 per 13 emis la 18 decembrie, adică luna trecută,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 să emită acest aviz în adunare plenară, ceea ce arată importanța excepțională pe care a acordat-o în alta instanță acestui aviz. Înainte de a prezenta motivele care au determinat curtea să uh, emită acest aviz, aș dori să reamintesc pe scurt cadrul istoric și cel juridic al acestei proceduri, care este cu totul excepțională, ieșită din comun, și care deja a determinat multe discuții. Curtea de Justiție, înainte de a examina argumentele de fond, s-a asigurat că um, a ținut cont de o serie de observații preliminare. De asemenea, se știe foarte bine că Curtea de Justiție a uh, dezvoltat în ultimii 45 de ani un regim comunitar de protecție a drepturilor fundamentale, ținând cont în special de caracterul specific al dreptului comunitar și inspirându-se din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și din jurisprudența Curții de la Strasburg. În plus, ordinea juridică a Uniunii Europene este puternic influențată de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, um, de altfel toate statele membre sunt părți la aceasta. Uh, acest drept uh, precedă cu mult tratatul de la Lisabona. Este vorba, de exemplu, de hotărârea din 13 decembrie 1978, Hauer, în care Curtea de Justiție s-a referit la um, Convenția de Justiție a Drepturilor Omului, care reprezenta un uh, instrument pertinent pentru a determina tradițiile constituționale ale statelor membre, care erau comune. De fapt, era vorba atunci de singura sursă um, aplicabilă în domeniul drepturilor fundamentale. De altfel, Curtea a integrat cu aceeași ocazie, în mod uh, explicit și expres, o declarație comună a Parlamentului, Co- Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din data de um, din data de 9, 19 decembrie 1977, în care arată um, um, inspirația din uh, Convenția Drepturilor Omului. Și Curtea a spus că integrarea Convenției uh, privind drepturile omului ca simplă sursă de inspirație pentru jurisprudența Curții de Justiție, fără control extern Uh, din partea Curții Europene a Drepturilor Omului nu era suficientă și în acest sens a adoptat o comunicare în 1990 în care a precizat care sunt ambițiile sale în acest sens. În plus, Consiliul în 1923 și-a pus întrebarea uh, cu privire la posibilitatea juridică la o aderare a Uniunii la uh, Convenție. De altfel, Avizul curții de care vorbim acum nu este primul document care uh, își pune problema unei eventuale aderări la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru că avizul 2 pe 94 din 18 martie 1996, în acesta, uh, curtea, la cererea Consiliului și fără să existe vreun text de acord, deja examinase întrebarea dacă comunitatea europeană uh, putea să adere la această convenție, dacă era posibil o astfel de aderare. Și la data respectivă, curtea a constatat că în situația de la vremea respectivă, acea aderare, care pentru curte avea o natură constituțională, nu era posibilă pentru că nu exista un temei juridic expres și de aceea nu se putea face o aderare decât după modificarea tratatelor. O astfel de modificare a tratatelor într-adevăr s-a întâmplat de la data acestui prim aviz și uh, cel uh, din decembrie de anul trecut. Pentru că uh, formularea din prima fază a articolului 6 alineatul 2 din uh, tratatul privind uh, Uniunea Europeană spune că Uniunea aderă la Convenția Europeană pentru protejarea drepturilor omului și uh, libertăților fundamentale. Închei citatul. Se poate observa cu această ocazie că dispoziția respectivă nu este formulată ca o opțiune, ci ca o obligație uh, din partea Uniunii. De altfel, Um, Parlamentul a menționat acest lucru în rezoluția sa din 19 mai 2012, um, în ce, când a examinat uh, aspectele constituționale ale aderării la Convenție. Uh, Curtea a răspuns, uh, um, Comisia a răspuns la această situație cerând un mandat din partea Consiliului, un mandat de nego negociere care a fost acordat în iunie 2010. Începând cu această dată, a fost nevoie de trei ani pentru a se ajunge la un proiect de acord de aderare care a fost finalizat uh, la nivelul uh, negociatorului Uniunii și um, al părților uh, la Convenția privind drepturile omului pe de altă parte. Acest proiect de acord de altfel nu se limita în a prevedea aderarea ca atare, ci încerca de asemenea să țină cont de particularitățile instituționale și juridice ale Uniunii în special în ceea ce privește rolul Curții de Justiție. Și, în acest sens, proiectul de acord prevedea aplicarea prealabilă uh, um, de, um, de către uh, Uniunea de către Curtea de Justiție în litigiile în care uh, Curtea de la Strasbourg n-a să ocazia să statueze. Era vorba de o decizie pe care Curtea de Justiție a continuat-o, a considerat o pertinentă în amontul, uh, în partea de început a negocierilor, pentru că la 5 mai 2010 Curtea adoptase un document uh, de reflexie cu privire la problema aderării Uniunii la Convenția privind drepturile omului. Acordul de aderare încerca de asemenea să determine modalitățile în care Uniunea Europeană putea să participe la organele Convenției, de exemplu, alegerea judecătorilor uh, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și uh, textul acesta, la cererea Comisiei, a făcut obiectul procedurii de aviz uh, um, care a dus la această hotărâre 2 pe 13 pentru a se verifica compatibilitatea cu tratatele. Parlamentul, Consiliul și mai multe state membre, 24, au depus observații și au și pledat. Care a fost raționamentul uh, curții? Curtea de Justiție și-a început uh, examinarea într-o modalitate foarte diferită față de avizul uh, său din 1996. Tratatele, într-adevăr, au evoluat, asta pe de-o parte și pe de altă parte, data aceasta, curtea dispunea și de un text, un proiect de acord concret care fusese uh, înaintat. Curtea și-a început raționamentul ținând cont de evoluția considerabilă a cadrului juridic. Și Curtea a confirmat că tratatele de acum conțin într-adevăr un temei juridic pentru aderarea uh, Uniunii la um, Convenție. Chiar dacă tratatele nu menționează neapărat obligația în acest sens, însă uh, Curtea subliniază că această aderare nu se va putea uh, Uh, face decât cu um, îndeplinirea anumitor condiții care sunt de altfel prevăzute în tratate. În primul rând, există o cerință impusă de articolul 6 alineatul 2 din TUE, pe care l-am menționat anterior, pentru că acest alineat spune că aderarea nu modifică competențele Uniunii. Mai există și protocolul 8, care adaugă și alte condiții la această cerință se spune în acesta că acordul de aderare trebuie să aibă caracteriz, să țină cont de specificitățile Uniunii și ale dreptului Uniunii și în plus, um, um, atribuțiile instituțiilor trebuie să rămână neschimbate și că nicio dispoziție din acordul de aderare nu trebuie să afecteze articolul 344 din TFUE, care este cel ce interzice statelor membre uh, să uh, Um, aibă comportamente diferite de cele stipulate în tratate. În acest cadru, în uh, observație preliminare, Curtea a, a um, subliniat importanța specificității Uniunii, care are o ordine juridică nouă cu instituții proprii și Uh, în profitul căre uh, statele membre și-au limitat uh, puterile suverane. Și plecând de la acest principiu, Curtea spune că proiectul de acord de aderare este incompatibil cu tratatele Uniunii și asta în mai multe aspecte. În primul rând, Curtea reamintește faptul că chiar dacă aderarea Uniunii la o convenție internațională care are un sistem jurisdicțional um, Mm, nu este în principiu incompatibilă cu tratatele, dar trebuie ca autonomia dreptului Uniunii să fie conservată. În uh, situația de față, uh, conservarea autonomiei dreptului Uniunii înseamnă că trebuie să existe o instanță externă, cum ar fi um, Curtea de la Strasbourg, n-ar trebui să poată impune instituțiilor o interpretare uh, determinată a dreptului Uniunii Însă, conform Curții de Justiție, proiectul de acord prezintă lacune în acest sens pentru că nu conține nicio dispoziție care să permită asigurarea unei coordonări între dispozițiile Convenției privind drepturile omului și, ale, uh, și Curtea de, de la Strasburg este um, însărcinată să interpreteze aceste convenții și Cartea um, Fundamentală a drepturilor și libertăților de care se ocupă Curtea Europeană de Justiție. Practic, um, există o problemă legată de posibilitatea statelor membre de a prevedea un uh, nivel individual uh, mai, uh, al protecției drepturilor omului, drepturilor fundamentale, mai ridicat în dreptul național decât cel care este cerut prin convenție. Și Convenția abilitează părțile contractante să prevadă standarde de protecție mai ridicate decât cele care sunt garantate în Convenție. Posibilitatea aceasta există pentru părțile contractante în sistemul pe care l-am menționat. Este vorba de articolul 53 din Convenție. Însă, Curtea consideră că în ceea ce privește statele membre, această posibilitate nu trebuie să aducă atingere um, um, statutului primordial al dreptului Uniunii și al eficienței acestea. Dacă um, Carta Uniunii nu are un nivel de protecție mai ridicat de cel din Convenție. Și apoi, Curtea spune că principiul încrederii reciproce între statele membre, care are o importanță deosebită în dreptul Uniunii, nu este reflectat suficient în acordul de aderare. În acord nu spune că, din punct de vedere al Convenției, Uniunea și statele membre trebuie să fie considerate ca orice altă parte contractantă și asta inclusiv între, în uh, raporturile reciproce. Uh, și raportul curții spune că acest lucru aduce atingere obligației statelor membre de a considera în principiu actele unii și ale, ale altor state membre ca fiind conforme drepturilor omului. În al treilea rând, Curtea atrage atenția asupra protocolului 16 din Convenția privind drepturile omului, care a fost deja semnat de mai multe state membre, dar care n-a intrat încă în vigoare. În temeiul acestui protocol, jurisdicțiile supreme ale Um, părților contractante pot să ceară Curții Europene a Drepturilor Omului un aviz consultativ cu privire la interpretarea Convenției uh, Drepturilor Omului. Însă, Curtea se teme că acest lucru riscă să ducă la o eventuală uh, eludare uh, a acestor jurisdicții, care n-ar putea să facă o o întrebare cu trimitere prejudicială față de Curtea, Curții de Justiție odată ce Uniunea Europeană va semna, uh, va adera la convenție. Și atunci există întrebări cu privire la aplicarea dreptului Uniunii, pentru că um, convenția ar face atunci parte integrantă din dreptul Uniunii. la Cour relève În al patrulea rând, Curtea spune că proiectul de aderare nu ține cont suficient de articolul 344 pe care l-a menționat Adinaur și care este menționat în protocolul 8. Asta în măsura în care statele membre se angajează în acest articol să nu supună un uh, diferent legat de, mod, de aplicarea dreptului Uniunii care să fie integrant du droit de l'Union et la Cour de justice deviendrait ca să fie tratat de altă instituție externă Uniunii. Este vorba de competența instituțiilor care au uh, uh dreptul de uh, judecat uh, în astfel de litigi. În cadrul unor litigi între statele membre, între, între statele membre ale Uniunii și între statele și între state și Uniune. Președintele, um, ne cerem scuze, dar s-a terminat timpul. Vă rugăm să încheiați. Voi fi succint. În al cincelea rând, curtea s-a plecat și asupra problemei copârâtului, pentru că proiectul de acord prevedea faptul că um, putea exista posibilitatea copărâtului sub rezerva unei decizii um, a Curții Europene a Drepturilor Omului, uh, când era vorba de o procedură împotriva unui stat uh, membru al Uniunii și care s-ar pune sub semnul îndoielii dreptul Uniunii Europene. Și, în acest sens, ar fi nevoie uh, de o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului, care ar trebui să accepte Uniunea Europeană ca și copărât. Sixièmement, la Cour a également examiné. În al șaselea rând, Curtea a examinat și mecanismul care prevedea faptul că Curtea de Justiție putea să statueze în prealabil atunci când Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar uh, trebui să examineze o măsură a Uniunii fără ca Curtea de Justiție să aibă ocazia să se, pre- să se pronunțe în prealabil. Curtea a constatat faptul că acordul de aderare se limitează, când e vorba de aplicarea acestui mecanism, la validitatea unică a dreptului derivat, excluzând posibilitatea de a sesiza Curtea de Justiție în prealabil în ceea ce privește interpretarea uh, dreptului uh, Uniunii și acest lucru ar încălca competența exclusivă în ceea ce privește interpretarea uh, dreptului derivat, o competență exclusivă. Și în ultimul rând, uh, Curtea menționează și caracterul asimetric între competențele Curții de Justiție față de Curtea de la Strasburg atunci când e vorba de PESC. Care ar fi consecințele acestui aviz? În ceea ce privește forma acordului, în primul rând, avizul are consecințe juridice foarte concrete, pentru că în temeiul articolului 218, alineatul 11 din TFUE, acordul de aderare nu poate să uh, intre în vigoare decât uh, dacă ar exista o revizuire a tratatelor sau dacă textul acordului ar fi modificat. În forma sa actuală nu se poate, ceea ce înseamnă că procedura de semnare și încheierea uh, acordului nu pot fi continuate așa cum se prezintă acordul acum. Cât despre fond, avizul uh, menține o serie de elemente fundamentale și nu doar uh, câteva detalii de formulare. Faza de reflexie care ar, ar trebui să înceapă, ar fi înțelept să înceapă, permite Consiliului și Comisiei care sunt competente uh, în ceea ce privește deschiderea și desfășurarea negocierilor, le permiteți, deci, să aprecieze, ținând cont de contribuțiile eventuale ale Parlamentului, dacă este oportun uh, să se dea un nou mandat uh, care să răspundă noilor cerințe uh, ale curții și să țină cont de posibilitățile politice de negociere cu părțile contractante de acum ale convenției, dacă un astfel de mandat ar avea șansă să ducă la un rezultat bun. Având în vedere toate acestea, faza de reflexie ar permite să se analizeze dacă ă, s-ar putea face o aderare fără să se modifice simultan drepturile și obligațiile statelor membre ale Uniunii care sunt ă, părți, care ar fi parte la convenție. Oricum, indiferent de negocieri, Consiliul și Comisia vor trebui să informeze imediat și pe deplin Parlamentul uh, ca urmare a fiecărei etape a negocierilor. Mă opresc aici și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Uh, uh, Mr. Dexler. could you Mulțumim. Ne-ați putea transmite în scris, stimată doamnă, aceste, această prezentare a dumneavoastră, pentru ca noi să putem să o citim și uh, să putem continua eventual această dezbatere cu o altă ocazie. Vă rugăm tare frumos, vă mulțumim tare mult. Bine, astăzi nu vom uh, trata nici măcar punctul 27 pe care îl păstraserăm pe ordinea de zi. Toate acestea, termenul de depunere a amendamentelor pe marginea acestui uh, punct ar fi data de 2 martie, ora 12. Conform regulii 99 din regulamentul de procedură, amendamentele depuse la comisie într-o procedură de consimțământ, ca și în cazul acesteia, pot doar să schimbe pur și simplu propunerile făcute de către, făcute de către raportor. Și încă un anunț. În ceea ce privește punctul 30 de pe ordinea noastră de zi, este vorba de raportul Durand. Ei bine, tot 2 martie este termenul de depunere a amendamentelor și pentru acest raport, ora 12. Dacă vor exista amendamente, pe data de 9 martie vom discuta acest raport și, bineînțeles, amendamentele la Strasburg. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, mulțumesc și interpreților, ședința se suspendă.